Good morning, everybody. Um, in spite of the limited... Bună ziua tuturor, deși uh, numărul deputaților este limitat la această comisie, uh, din cauza întâlnirii PP-ului de la Helsinki, vom începe totuși întâlnirea de astăzi. În primul rând, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu aveți obiecții, atunci se adoptă fără modificări și văd că nu sunt obiecții, deci o considerăm adoptată. Aș avea și un anunț. În primul rând, avem un atelier în ceea ce privește noi abordări pentru uh, tulburări pe creiere. Este un uh, seminar coprezidat de doamna Cabeson Ruiz și Alois Peterle. Aceasta va avea loc pe 21 noiembrie de la 10 până la 12.30 și membrii Envi, bineînțeles, sunt bineveniți. Interpretarea pentru astăzi avem interpretare în 21 de limbi, cu excepția Estonei, Letonei și irlandezei. Dosarele, bineînțeles, sunt disponibile electronic și ședința va fi transmisă pe internet. Următorul punct în ceea ce privește negocierile interinstituționale, reducerea impactului pentru produsele de plastic asupra mediului, o dezbatere foarte importantă între instituții, uh, primul trialog informal pentru propunerea pentru plasticele de singură folosință a avut loc uh, marți 6 noiembrie la Parlament și Parlamentul, Consiliul și Comisia au avut un prim schimb de opinii pe principalele elemente din poziția colegiuitorilor. A urmat o dezbatere extinsă pe mai multe chestiuni, cum ar fi, de exemplu, măsurile de reducere a consumului, articolul 4, anexa 1, partea A, restricții în ceea ce privește comercializarea pe piață, respectiv articolul 5 și anexa 1, partea B, responsabilitatea producătorilor și extinderea acestei responsabilități, articolul 8, anexa 1, partea E și măsurile pentru colectarea separată, articolul 9 și anexa 1, partea F. La nivel tehnic uh, se vor analiza toate amendamentele pentru a oferi clarificări și pentru alinierea chestiunilor tehnice. Al doilea trialog la acest dosar important este prevăzută la Bruxelles. Trecem acum la dezbaterea noastră de astăzi. Este vorba de dezbaterea comună în ceea ce privește implementarea directivei 2009 128, în ceea ce privește utilizarea durabilă a pesticidelor, avem un studiu pentru implementarea acestor substanțe, uh, utilizarea acestei substanțe. Raportor este Jit Guteland. Pentru o primă rundă de discuții am să dau cuvântul în primul rând uh, IPRS pentru prezentarea studiului realizat aveți la dispoziție aproximativ 15 minute. Din câte am înțeles, uh, vă împărțiți timpul, dar în total aveți 15 minute pentru a prezenta acest raport. După care vom da cuvântul raportorului, care este aici, bun venit, și raportorilor din umbră, după care vom da cuvântul și celorlalți colegi de la comisie dar nu numai de la comisia noastră și de la comisia PEST și AGRI. Vă rog, aveți 15 minute. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc raportorului și echipei sale pentru susținerea pe care ne-au acordat-o în realizarea acestui studiu și aș vrea să mulțumesc și cercetătorilor externi de la consorțiul care a, a cooperat cu Arcadia International. Îmi să dau cuvântul și lui Daniel Traun, uh, care este lângă mine și care va face prezentarea acestei teme atât de interesante. Daniel, te rog. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, alături de colegul meu. Suntem onorați de această oportunitate de a vă prezenta rezultatele studiului făcut pe implementarea directivei asupra utilizării durabile a pesticidelor deci Directiva 128 din 2009. După o scurtă introducere în care prezentăm obiectivele, abordarea și metodologia, vom prezenta rezultatele principale ale evaluării directivei și, la final, o listă de recomandări. Studiul a avut loc uh, din martie în septembrie anul acesta și s-a făcut o evaluare la nivelul experților asupra directivei, centrându-ne pe transpunere, implementare a directivei și, în special, pe implementarea directivei din punctul de vedere al reducerii riscului și uh, principiile de gestionare. Metodologia a avut o abordare la două niveluri. Un prim nivel a fost cel al evaluării de către experți pentru implementarea directivei cu un set standard de criterii și anume relevanță, coerență, eficiență, efectivitate și valoarea adăugată europeană. Pentru această parte am avut o revizuire a literaturii de specialitate, în special a planurilor naționale, două sondaje paneuropene pentru actori implicați și pentru autorități și diverse interviuri. Al doilea nivel s-a centrat pe două echipe prin teme principale. În primul rând, uh, un set armonizat de indicatori de risc, în al doilea rând, implementarea directivei centrată pe limitarea și interzicerea utilizării pesticidelor în anumite zone și al treilea punct, evaluarea impactului pesticidelor, în special asupra apei potabile, apei de băut. Și aici datele s-au bazat pe revizuirea literaturii de specialitate în statele membre, respectiv în șase dintre ele. Înainte de prezentarea rezultatelor și a concluziilor, aș dori să fac două remarce preliminare. În primul rând, Directiva acoperă o nouă uh, arie de politici care anterior nu era reglementată și uh, de aceea planurile de acțiune naționale sunt relativ uh, noi pentru multe state membre. E nevoie de aceea de o evaluare atentă care să fie Uh, atentă la cadrul acestei noi politici și la așteptările realiste. În al doilea rând, dinamica actorilor. Aici avem două comentarii. În primul rând am observat status quo-ul pentru ultimii 10 ani pentru a vedea ce s-a întâmplat în trecut și am remarcat că poziția actorilor și autorităților în domeniu a fost una constantă în ultimii 10 ani. În al doilea rând, arată răspunsurilor bune la nivelul sondajelor și a, aceasta a fost la nivel satisfăcător din partea autorităților naționale. Care sunt principalele rezultate? Din punctul de vedere al relevanței, în primul rând, obiectivul directivei rămâne în picioare, nu e nevoie de o modificare a legislației la momentul acesta, Deși unele NGO-uri uh, propun să se includă noi obiective pentru a reduce dependența de pesticide, dar din punctul nostru de vedere acest uh, obiectiv nu se reflectă suficient în textul actual. Aceleași NGO-uri arată că ar trebui să existe o abordare de tip IPM din punctul de vedere al coerenței juridice. Am analizat legătura între valorile și legislația europeană și evaluarea ne arată un nivel de coerență foarte ridicat. Totuși, atunci când e vorba de implementare, ă, s-a raportat o problemă principală și anume ă, nivelul de aprobare pentru pesticidele de risc ă, scăzut pentru regulamentul PPP. Este o problemă care a fost reflectată și în alte rapoarte, mai ales în ultimele două evaluări făcute pentru acest regulament PPP. Din punctul de vedere al efectivității, s-au făcut progrese în majoritatea statelor membre, mai ales atunci când e vorba de obligații, cum ar fi, de exemplu, formarea oferită uh, utilizatorilor profesioniști, însă ar exista și un contraargument. Foarte puține rezultate concrete au fost raportate din punctul de vedere al reducerii riscurilor. Prea puține state membre și-au stabilit niște obiective cantitative din punctul de vedere a reducerii volumului sau a riscurilor. În special, atunci când e vorba de implementarea articolului 15 al directivei, deci în ceea ce privește IPM-ul, pentru care lipsesc uh, indicatorii sau măsurile de evaluare. Și acesta nu este înțeles prea bine de fermieri. În ceea ce privește eficiența, la capitolul resurse, um, e nevoie de o implementare adecvată a directivei și aici uh, uh, lipsesc informații, în mod clar, în special în Franța. De asemenea, lipsesc resurse din punctul de vedere al cercetării pentru a avea metode sau produse alternative și din punctul de vedere al bugetului pentru promovarea sau diseminarea unor bune practici și uh, aceasta uh, duce la o reducere constantă a capacităților existente și la nivelul de training și de consiliere disponibilă. Un ultim criteriu, valoarea adăugată europeană. Aici există o îngrijorare în rândul respondenților, pentru că statele membre uh, nu pot obține uh, state membre nu pot obține obiectivele respective fără o utilizare sus, uh, durabilă a pesticidelor. Directiva, de asemenea, dorește să crească conștientizarea în rândul utilizatorilor profesioniști. Pe măsură ce prezentau rezultatele evaluării uh, ex post, am ajuns la următoarele rezultate. În primul rând, din punctul de vedere al indicatorilor de risc, există o abordare în curs la comisie pentru a elabora o anexă în ceea ce privește indicatorii de risc și studiul nostru a arătat că șapte indicatori, de la cei de natură descriptivă simplă până la cei mai complexi, au fost dezvoltați în perioada 2005-2015 și i-am prezentat în raportul nostru. Studiul nostru asupra indicatorilor a arătat că munca legată de indicatori a scăzut în ultimii 5 ani. Există aici o problemă și cu calitatea scăzută și lipsa de uniformitate a datelor referitoare la pesticide, ceea ce reprezintă un obstacol în calea indicatorilor, în special pentru cei mai complexi și moderni. Al doilea studiu, articolul 12 al directivei, măsurile de reducere a riscului în domenii specifice, Există deja restricții care se aplică în forma în urma uh, regulamentului 1107, uh, deci regulamentul PPP, după care există și alte restricții la nivel național sau chiar și la nivel regional pentru unele state membre. Unele state, precum Franța sau Belgia, au interzis utilizarea pesticidelor în zonele publice și alte state membre se gândesc și ele la posibilitatea de a aplica o astfel de măsură s-a constatat că planurile de acțiune națională nu specifică clar abordarea necesară pentru a acorda prioritate uh, unui risc scăzut în regiuni concrete. Un ultim punct al studiului, impactul prezenței anumitor substanțe chimice periculoase în apa de băut Aici s-a observat că există un proces de monitorizare pe larg pentru calitatea apei în cadrul directivei cadru pentru apă, deci și pentru PPP și pentru substanțe chimice de altă natură. Există și zone tampon care au fost stabilite pentru aceste substanțe în funcție de profilul toxicologic, dar foarte puține programe și activități uh, sunt realizate de statele membre în ceea ce privește uh, frontierele acestor ape impactul uh, acum uh, din punctul de vedere al studiilor de mediu și de performanțe socioeconomice. Noi considerăm că nu e nevoie de astfel de studii atât de extensive pentru că nu există o metodologie bună în ziua de astăzi. Monitorizarea măsurilor existente pare a fi metoda cea mai bună în ziua de astăzi, chiar dacă nu oferă garanții uh, foarte bune în ceea ce privește impactul pesticidelor. Care ar fi acum recomandările în urma acestui studiu? Trei tipuri de recomandări mai precis. În primul rând, o recomandare de natură generală pentru a îmbunătăți guvernanța și implementarea corectă a directivei. Recomandăm autorităților naționale să joace un rol activ și să nu se limiteze doar la activități de control, ci să devină un factor motrice pentru implementarea directivei și a obligațiilor ce decur din ea. Statele membre ar trebui de asemenea să coopereze cu autoritățile naționale și cu actorii implicați și ar trebui să joace rolul de coordonator între toți aceștia. În plus, Schimbul de informații între actorii și dintr-un stat membru și între statele membre ar trebui să se dezvolte la nivel european. E nevoie, de exemplu, de mai multe studii de cercetare sau platforme de coordonare, cum ar fi, de exemplu, RNETS. În ceea ce privește revizuirea planurilor de acțiune națională, considerăm că e nevoie de indicatori de natură obiectivă, care nu sunt prezenți la ora actuală, Planificarea ar trebui să includă cadru, un cadru temporal mai concret și obiective mai concrete și măsuri în acele domenii care nu sunt acoperite de directivă, dar care ar putea ajuta pentru atingerea obiectivelor acestei legislații. Un al doilea tip de recomandări se referă la uh, implementarea și promovarea IPM-ului. În primul rând, autoritățile naționale ar trebui să înțeleagă că e nevoie de timp pentru acestea. Publicul larg, pe de altă parte, ar trebui să fie informat de autorități pentru a schimba paradigma protecției culturilor, care este o chestiune de termen lung și aceasta nu se poate face pe o perioadă de, 2 ani, ci mult mai lungă. Pentru fiecare cultură în parte trebuie să stabilească un IPM și aceasta se poate face mai bine la nivel local. De exemplu, ce se întâmplă cu roșiile în Spania s-ar putea să nu fie potrivit și pentru Polonia. E nevoie și de îndrumare pentru toți actorii implicați, ținând cont și de specificitățile locale ale fiecarei culturi. De exemplu, se pare că grupurile operaționale care au fost create în cadrul EIP sunt uh, o abordare foarte bună și pentru acest caz. Platforme de schimb de informații, cum ar fi, de exemplu, Euronet, ar trebui să ajute în acest sens pentru a disemina bunele practici. O ultimă recomandare E nevoie de și mai multă cercetare și dezvoltare, pentru că nu sunt suficiente eforturile de până acum. Și e nevoie și de servicii de consiliere independente pentru a ne asigura că mesajele corespunzătoare sunt transmise fermierilor. De multe ori, IPM-ul este considerat că Uh, necesită costuri speciale și reprezintă riscuri speciale, de aceea ar trebui să existe subvenții și asigurări sau stimulente financiare pentru a încuraja o trecere către IPM. Un ultim punct, uh, felul în care putem măsura progresele. Avem nevoie de mai mulți indicatori de calitate, după cum spuneam. Comisia și statele membre ar trebui să suplimenteze modelul de bază cu indicatori simpli descriptivi pentru a vedea care sunt progresele realizate. Și un ultim element, statele membre ar trebui să ajungă la un acord pentru eforturi mai ambițioase pentru a colecta date care să uh, furnizeze informațiile necesare pentru indicatorii de risc și de evaluare. Iată deci, pe scurt, uh, care este prezentarea studiului nostru și vă invităm, bineînțeles, să îl citiți în detaliu, pentru că Raportul include mult mai multe informații interesante și rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice fel de întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și pentru faptul că v-ați încadrat în limita uh, de timp și acum am să dau cuvântul doamnei raportor, doamna Tecuteland. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru acest raport excelent și pentru prezentarea din partea EPRM de astăzi. Am să susțin uh, prezentarea mea, după care voi reveni la multe din chestiunile menționate de EPRM. Utilizarea sustenabilă, conform directivei, a fost în vigoare din 2012 și a prevăzut o serie întreagă de acțiuni astfel încât Europa să poată ajunge la o utilizare sustenabilă a pesticidelor, utilizând reducând riscul și impactul asupra sănătății umane și a mediului și promovând uh, utilizarea gestionării integrate a dănăutorilor. În alte cuvinte, această directivă este de mare importanță uh, dat fiind faptul că este principalul instrument pentru a asigura o tranziție către o agricultură sustenabilă în Uniunea Europeană, care să permită un nivel bun calitativ al producției de alimente, în timp ce produsele uh, toxice sunt eliminate din solurile noastre. Uh, în perspectiva noii politici agricole comune și a noilor procese de autorizare pentru pesticide din Europa, eu cred că este un moment binevenit pentru a analiza modul în care statele membre aplică această directivă. Eu mi-am bazat uh, raportul și activitatea asupra constatărilor și a raportului de evaluare din partea Comisiei Europene, precum și a uh, studiilor științifice din partea EPRS pe care tocmai le-am ascultat și aș dori să vă mulțumesc încă o dată în acest sens. Astăzi avem o viziune clară asupra implementării acestei directive. Deși statele membre au făcut progrese în partea de implementare a directivei, este clar că nivelul general de implementare este departe de a fi satisfăcător este, există o marjă largă de îmbunătățire pe viitor. În locul uh, descreșterii utilizării pesticidelor, um, utilizarea acestora a crescut, de fapt, de la mijlocul anilor 90, chiar dacă există pesticide pe piață care pot fi folosite cu, în doze mai mici, utilizarea acestora nu a scăzut în ultimii ani. Evident, pesticidele joacă un rol important în agricultura europeană, menținând sănătatea culturilor și prevenind distrugerea acestora datorită uh, infestărilor și adăunătorilor, dar e cert că pesticidele pot avea efecte negative asupra sănătății umane, afectează ecosistemul și duc la o pierdere de diversitate, inclusiv o reducere a populației de insecte. Acest lucru este îngrijorător din mai multe motive. Sigur, trebuie să ne asigurăm că sănătatea umană și mediul sunt protejate împotriva unor produse chimice dăunătoare. Rezidurile de produse chimice și pesticide în alimente sunt o amenințare la sănătatea umană, la fel și uh, rezidurile din uh, furaje. Mi se pare inacceptabil faptul că există în continuare pesticide care sunt suspecte de a fi uh, disruptori endocrini și totuși acestea mai sunt disponibile pe tot teritoriul Europei. Aceste substanțe trebuie definite în conformitate cu criteriile recent adoptate și iar pesticidele care conțin uh, substanțe active endocrine să nu mai fie puse pe piață. Însă, utilizarea pesticidelor este donatoare și pentru producția de alimente. Toată lumea știe că producția de alimente depinde de polenizare. Dacă aceste insecte mor datorită utilizării nesustenabile a produselor chimice, acest lucru generează o situație foarte gravă pentru Europa și pentru lume și este din ce în ce mai clar că ne confruntăm cu o provocare majoră în a stopa colapsul ecosistemelor și a pierderii de diversitate. Un nou recent raport WWF a constatat că 60% din toate maniferele, păsările și, și peștii au fost exterminați după 1970 și un raport recent de anul trecut arată că insectele au scăzut cu 70% în Germania în ultimii 30 de ani. În ambele cazuri, cercetătorii dau vina pe utilizarea pesticidelor în agricultură ca unul dintre motivele acestei reducere a populațiilor de insecte pentru a fi mai sustenabil, nu doar astăzi, ci și pe termen lung, este clar că nu putem continua cu utilizarea intensivă a pesticidelor așa cum o facem astăzi. Uh, utilizarea pesticidelor ca principal mijloc pentru gestionarea dăunătorilor nu este compatibilă cu agricultura durabilă, <clears throat> pentru că deseori dăunătorii devin rezistenți de aceea este îngrijorător faptul că statele membre nu respectă în mod suficient regulile stabilite în directivă. E adevărat, anumite progrese s-au făcut în ceea ce privește echipamentele de distribuire și în uh, promovarea cursurilor de formare cu privire la utilizarea acestora, însă s-a făcut s au utilizat, utilizat mult prea puține tehnologii alternative utilizării pesticidelor. În plus, lipsesc uh, obiectivele cuantificabile în planurile naționale de acțiune. Doar 21 de state au obiective pentru reducerea pesticidelor, 9 constatând o reducere a acestora și doar uh, cinci state membre au stabilit uh, obiective măsurabile și doar patru aveau uh, obiective de reducere a riscului, ceea ce nu este suficient. Lipsa acestor obiective calitative a termenelor și a unui <clears throat> clare face ca progresul în Europa să nu poată fi evaluat. Majoritatea planurilor de acțiune nu specifică cum se va măsura realizarea obiectivelor. În mod regretabil, lipsesc progresele și în domeniul prioritar de gestionare integrată a dăunătorilor, IPM. Acesta reprezintă un element esențial a acestei directive menite să asigure doar utilizarea pesticidelor acolo unde este necesar, absolut necesar, prioritizând utilizarea unor metode nechimice, biologice și durabile în combaterea dăunătorilor. În mod regretabil, statele membre nu au pus în practică principiile unei gestionări integrate a dăunătorilor cu criterii aferente, ci acest lucru este privit doar ca un instrument de formare pentru uh, fermieri. IPM are mare potențial pentru a proteja consumatorii de efectele dăunătoare a pesticidelor. De aceea este absolut necesar ca statele membre să utilizeze acest instrumentar cât se poate de curând. O modalitate de a îmbunătăți utilizarea practicilor de gestionare integrată a dăunătorilor e de a crea o, eco, o condiționalitate între utilizarea acestui principiu și plățile directe din PAC. Eu cred că doar așa se vor putea crea stimulente reale pentru această procedură. Statele membre trebuie să dea dovadă de mai multă deschidere față de tehnologii alternative în această privință, care contribuie în același timp la o agricultură sustenabilă și la extinderea uh, instrumentarului uh, fermierilor prin sporirea opțiunilor de protecție a plantelor. Știm că mulți fermieri apelează la pesticide în loc să încerce alte metode. Asta nu este neapărat vina fermierilor, pentru că preocuparea lor principală este reprezintă culturile, însă trebuie să schimbăm stimulentele aici pentru ca fermierii să poată utili, reduce utilizarea pesticidelor și să treacă în mai mare măsură la opțiuni nechimice mai sustenabile. De aceea este nevoie de cercetare și inovare pentru dezvoltarea de alternative care să reducă dependența de pesticide și sau să ofere opțiuni de protecție a culturilor cu un profil de risc mai scăzut sau noi modalități de acțiune. O altă constatare cheie se referă la indicatorii de risc armonizați. În pofida obligațiilor clare de la articolul 15 din directivă, Comisia nu a elaborat încă indicatori de risc armonizați care să asigure că progresele realizate în uh, utilizare pot fi măsurate așa cum trebuie. Deci trebuie făcute mai multe în această privință. Și în fine, dat fiind faptul că formatul acestui tip de raport de implementare este destul de restrictiv, voi înainta amendamente suplimentare pentru a include și anumite elemente suplimentare. Desigur, aștept cu interes amendamente din partea colegilor săptămâna viitoare și de asemenea aștept cu interes colaborarea cu raportorii din umbră pentru a găsi un uh, rezultat echilibrat în, pe acest dosar. Mulțumesc foarte mult, dat fiind faptul că unii colegi nu sunt în sală. Trecem direct la raportorii din uh, umbră. Domnul, uite-mă, Mulțumesc foarte mult. Aștept cu... Mm, am citit cu interes acest proiect de raport și sper că vom găsi un uh, rezultat uh, bun în final. Aș avea câteva elemente pe care aș dori să mă concentrez în amendamentele ALDE și anume să avem alternative bune cu risc scăzut. Spunem acest lucru tot timpul în Parlamentul European. Poate că și o nouă procedură de autorizare pentru astfel de metode noi cu risc redus ar putea fi mai uh, rapidă și, de asemenea, utilizarea uh, acestor ar putea fi incorporată și în noua PAC, poate prin a privi acest lucru ca un echivalent al invertirii. Ar trebui să avem, așa cum avem o condiționalitate strictă pe măsurile de inverzire, um, ar fi bine să avem și o abordare bazată pe obiective și pe performanță și uh, IPM este un astfel de exemplu. Ar fi mai bine să avem o proporție mai ridicată a așa numitelor ecoscheme în PAC, unde și gestionarea integrată a dăunătorilor se potrivește foarte bine și prin <clears throat> lărgirea acestor scheme de tip uh, ECO s-ar putea realiza acest lucru și va trebui să vedem de asemenea care sunt efectele uh, IPM și a agriculturii de precizie, pentru că inovările ecologice și tehnologice sunt o combinație extraordinară care pot fi folosite în gestionarea integrată a dăunătorilor și poate IPM poate apela și la pesticide mm, în ultimă instanță pentru protejarea culturilor. Anumite riscuri pot fi mai scăzuse atunci când se utilizează substanțe cu risc ridicat, dar la un nivel mai mic decât dacă se utilizează în masă substanțe cu risc mai scăzut. astfel încât să există uh, acest echilibru. Nu trebuie preferate substanțele cu risc redus întotdeauna. Trebuie să vedem care sunt efectele practice. <clears throat> Poate că cu doze mici se poate acționa mai eficient. ceea ce ar fi un uh, argument pentru utilizarea în continuare a anumitor substanțe cu risc mai ridicat. Doamna Hazenkamp acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la două lucruri care sunt greu, practic, de împăcat în aceeași frază. Utilizarea pesticidelor uh, e ceva ce caracterizează producția alimentară intensivă din zilele noastre. Deci se dorește creșterea produsului și a veniturilor cu costuri scăzute și asta prin utilizarea unor cantități majore de pesticide și asta cu urmări majore asupra sănătății publice, mediului, apei potabile, a sănătății umane, animalelor și asupra biodiversității, însă e amenințată chiar și producția alimentară. Gândiți-vă la albinele și insectele polinizatoare care sunt pe cale practic să dispară. Cred uh, însă că raportarea a redactat un uh, raport bun. Pornește de la principiul precauției. Critică faptul că statele membre nu au pus în uh, practic legislația așa cum trebuie, e vorba de niște obiective reale, cuantificabile și de asemenea în raport se solicită ca pesticidele care sunt perturbatoare endocrin să fie înlăturate pe piață. Deci acele pesticide care au impact asupra sănătății mm, publice. Avem nevoie de o tranziție către un sistem care să se concentreze pe calitate, deci nu doar pe cantitate. Și sper să putem colabora foarte bine cu toții. Vă mulțumesc. Acum alți membri ai comisiei, Agri sau PES, dacă sunt prezenți, Doamna Rivazi este prima care intervine. Mulțumesc. În primul rând, vreau să-i mulțumesc doamnei Guteland. Prezentarea dumnei a fost foarte clară. Ne-a dovedit că, într-adevăr, e urgent să scădem cantitatea de pesticide folosite. Și ar vrea să le aduc la cunoștință colegilor um, un studiu făcut de Verzi am luat peste 150 de voluntari din șase țări europene și am testat 30 de pesticide. Prezența 30 de pesticide. Eșantionul a fost părul. Părul e interesant, deoarece un centimetru arată expunerea la o lună. Și ce s-a găsit în acest păr? Doi europeni din trei sunt contaminați. Asta e rezultatul. Avem pesticide, practic, în proporție de peste 60% deci din cei testați. Situația este foarte gravă, prin urmare, deoarece nu putem spune că oh, sunt multe persoane care nu sunt contaminate. Deci chiar cei care consumă alimente bio sunt contaminați. Și ceea ce e surprinzător, dacă ne uităm să vedem la ce fel de contaminare, avem fibronil, fibronilul care e interzis din 2017 în agricultură. Însă în raportul dumneavoastră din IPRS aș fi vrut să arătați că contaminarea nu e vorba, dar nu se referă doar la, la pesticile folosite în agricultură, ci și la biocide deoarece substanța activă din fibronil e folosită la biocide și s-a făcut o comparație interesată între un tată care era contaminat, să zicem, în proporție de 1%, copilul era contaminat uh, de trei ori mai mult din cauza uh, pisicii care avea colier antipurici. O altă substanță, pirifos, care e interzisă în trei țări, însă în Franța se găsește în păr. Și e un produs care trebuie interzis neapărat. Și închei. Vă rog să recitiți acest raport care e disponibil un laborator de la Strasburg a făcut aceste analize, care sunt foarte interesante în ceea ce privește nivelul de contaminare. Adolescenții între 10 și 20 de ani sunt cei mai contaminați. Deci chiar e urgent. Și ceea ce spuneați dumneavoastră referitor la efectele sanitare mă face să mă întreb care e imaginea Europei. Europa nu protejează sănătatea oamenilor. Avem sute și sute de pesticide printre care și perturbatori endocrini care sunt pe piață, pesticide cum ar fi clorpirifosul, care e cancerogen și care e comercializat, propiconazolul care a apărut în aceste eșantioane, care e și el cancerigen și e comercializat. De ce vreți să-i ucideți pe cetățenii europeni? Mie mi se pare că luați lucrurile așa cu multă ușurință. Dumneavoastră ar fi trebuit să spuneți clar că trebuie să se interzică substanțele mutagene, cancerigene, perturbatoare endocrine și asta trebuie făcut urgent. Deci urgent trebuie interzis aceste pesticide. Al doilea lucru, mi-ar fi plăcut să atacați și Comisia Europeană. Comisia Europeană ar trebui să dea niște criterii și vedeți câtă vreme i-a trebuit pentru stabilirea acestor criterii. Da, să stabilite acum criteriile, însă se spune vom reduce la minimum uh, riscurile legate de perturbatori endocrini aceste substanțe trebuie interzise pur și simplu, asta e tot. În ce constă forța Europei? Și știți că ecologicii sunt foarte pro-europeni. Europa, față de restul lumii, trebuie să arate că protejează mai bine sănătatea cetățenilor. Eu sunt raportor la energie și mi-ar fi plăcut ca și în raportul nostru să se vorbească despre asta, să există o adevărată guvernanță. Când dumneavoastră, când spuneți că există țări care vor să reducă uh, printre care Franța. Pot vorbi de Franța, sunt din Franța. De ani de zile le tot spunem agricultorilor să folosească mai puține pesticide. Și ce se întâmplă în 2017? A crescut numărul de pesticide folosite. S-a spus că se va reduce uh, cu 50% în planul Ecofito pentru 2025. Dar numă, cantitatea de pesticide e în creștere. Nu-i de vina agricultorilor. Sindicatele agricole, cum ar fi FNSA-ul, îi obligă pe agricultori să folosească pesticidele, deoarece au legătură directă cu marile uh, centre de distribuție pentru a vinde uh, pesticidele sau pacul. Mi-ar fi plăcut să vorbim și despre pac. Cum să acceptăm o politică agricolă comună care încurajează agricultura intensivă? Doar ce agricultura intensivă asta înseamnă folosirea masivă a pesticidelor. Da, raportul dumneavoastră face o constatare, însă nu e deloc ofensiv, aș spune eu cu așa un raport o să ne omorâți pe toți la foc slab, la foc mic. Uitați-vă la malformații, la ce se întâmplă. Toate astea sunt dovedite. Și o să spun, nu, statele membre ar trebui să scadă. Ar trebui spus deja clar că aceste pesticide trebuie interzise. În orizont 2020 trebuie făcută cercetare pentru niște produse mult mai puțin toxice. Trebuie să solicităm evaluări. Nu știu, mi se pare că Uniunea Europeană chiar nu e la înălțime. Mie mi-e rușine să văd că se sporește cantitatea de pesticide în agricultură și vorbim despre agricultură durabilă. Pentru cine? Da, durabilă pentru industria chimică. E drept. Noastră apărați industria chimică. Deci raportul colegei Gutelan e foarte bun, însă trebuie să mergem mult mai departe. Vorbim despre urgență sanitară. Uh... And if there are no additional requests... Dacă nu mai cere nimeni să intervină, domnul Haitemach. Just a short reaction on, on the previous speaker. Would you then ban alcohol as well? Short answer for the short question, please. Răspuns scurt la o întrebare scurtă. L'interdiction de l'alcool interzicerea alcoolului. Dacă beți un pahar pe zi, obțineți antioxidanți pozitivi pentru sănătate. Însă e drept că la femeile gravide trebuie interzis alcoolul. Să nu puteți spune că dacă beți un pahar de alcool veți muri. Însă beți dumneavoastră un pahar de clorfilipos sau de propiconazol, hai beți-l și să vedeți cum o să vă simțiți după aia. Aș dori să închei discuțiile. Nu putem pune totul practic în aceeași oală. Asta nu are neapărat legătură directă cu subiectul. Domnul Balț. Köszönöm a lehetőséget, csak egy rövid válasz erre a rossz kérdésre. Domnule președinte, aș vrea să răspund pe scurt la întrebarea asta proastă. Cum e cu alcoolul? Toată lumea are șansa, are posibilitatea de a hotărâ dacă vrea să consume alcool sau nu. Însă în ceea ce privește pesticidele, dacă tu ai hrană care e contaminată cu pesticide, tu, în calitate de consumator, ce opțiune ai? Consumatorul nici măcar nu știe că sunt pesticide. Deci, practic, diferența e foarte mare, stimate coleg. Da, v-aș ruga să rămâneți totuși politicoși cu toții la aceste discuții. Continuăm acum. Da, totul văd că se aprinde din ce în ce mai mult. Doamna Kadenbach. Ca țară care este cunoscută pentru vinurile sale bune, n-aș interzice nici eu alcoolul. Aș dori să atrag însă atenția asupra situației din Austria legată de această temă, dat mi faptul că Austria deține și președinția Consiliului aici și în multe chestiuni putem fi model, dar într-un domeniu nu. Deși în Austria crește foarte mult supra, suprafața care este cultivată ecologică. Nu scade numărul de pesticide utilizate. Conform statisticilor, rezultă că de la începutul anului 90 tendința substanțelor active utilizate rămâne constantă. Astfel, E evident că în agricultura tradițională se folosesc din ce în ce mai multe pesticide, deși de, din anii 90 încoace programe agricole se substituie și se înlocuiesc tot mereu. Din păcate nu constatăm o <clears throat> evoluție durabilă, ci o intensificare a agriculturii în Austria și mă tem că acest lucru nu este valabil doar pentru Austria, ci pentru întreaga Uniune Europeană. And now I would give the floor to the... Mulțumim. Acum îi dăm cuvântul Comisiei domnului Alan Griffith. Aveți cuvântul. Îi mulțumesc raportoarei. Mulțumesc și pentru prezentarea studiului făcut de EPRS. Studiul arată că legislația e coerentă, poate servi la obiectivul stabilit, însă există probleme de implementare, întârzieri în anumite state membre, întârzieri în ceea ce privește acțiunile întreprinse și de comisie. Și aș vrea să vă ofer informații actualizate în legătură cu unele din acțiunile întreprinse de comisie și statele membre în clipa de față. Acum statele membre se află în faza de revizuire a planurilor de acțiune națională. Am comunicat cu statele membre, cu toate, le-am spus că așteptăm să se îmbunătățească aceste planuri naționale de acțiune, că ne așteptăm niște ținte mai ambițioase, măsuri mai cuantificabile care să ne arate că sunt uh, atinse aceste obiective. Până acum, 11 țări au înaintat, au prezentat planurile revizuite. Ne așteptăm ca și celelalte să o facă până la sfârșitul anului. Action plans and produce a further report to Council and Parliament. Vom avea și un raport anul care va arăta dacă statele membre au preluat uh, recomandările făcute. Acum, un indicator de risc armonizat a fost menționat în ambele prezentări. Deocamdată am produs un astfel de indicator de risc armonizat, discutat la grupul de lucru și la comitetul permanent. Astăzi se discută chiar astăzi la grupul cu privire la directiva de utilizare durabilă, deci săptămâna viitoare se va discutat despre asta. Votul uh, va avea loc în Comitetul Permanent în ianuarie. Deci după asta va fi prezentat și dumneavoastră Parlamentului. Deci am produs acest indicator de risc armonizat și încercăm să obținem acordul statului membru, statelor membre față de acest indicator. Acum, gestionarea integrată a dăunătorilor. Vrem să includem asta drept factor de condiționalitate, însă pentru asta e nevoie de niște criterii evaluabile, deci pentru a putea evalua agricultorii dacă respectă sau nu acele criterii. Și în 2019 o provocare va fi să colaborăm cu statele membre pentru a ne asigura că aceste criterii pot fi folosite la nivel de exploatare agricolă. Pentru a face, față, pentru a face asta, deja am avut prezentările studiilor de cercetare în ceea ce privește gestionarea integrată a dăunătorilor. Am contractat și cursuri de pregătire cu statele membre care vor începe în decembrie anul acesta. Asta va include și vizite în exploatări pentru a arăta celor care fac evaluările cum se fac acestea și avem și grupuri specifice care își vor începe activitatea la anul pentru a ajunge la o concluzie legătură cu aceste criterii. S-a menționat consilierea independentă. E o cerință ca fiecare stat membru să aibă o astfel de serviciu de consiliere agrară care să ofere consiliere în ceea ce privește gestionarea integrată a dăunătorilor. Deci sperăm să avem un mecanism pentru a transmite informațiile la nivel local prin această rețea de consiliere agrară. Da, e un subiect foarte complex, nu am prea mult timp la dispoziție acum. Cred că mă voi opri aici. Încă un lucru. Împărtășim și noi îngrijorarea în legătură cu promovarea produselor cu risc scăzut. Comisia a prezentat un plan de acțiuni avem un grup specific în ceea ce este biocontrol în statele membre și încercăm să promovăm și să încurajăm statele membre să uh, sporească disponibilitatea și utilizarea acestor produse cu risc scăzut. Trebuie să explic de asemenea că indicatorii pe care îi dezvoltăm au ca scop să încurajeze statele membre să folosească produse cu risc scăzut E vorba de vânzarea pesticidelor, însă cu o ponderare corectivă în ceea ce privește pesticidele cu risc înalt. Deci dacă folosești un pesticid cu risc uh, înalt, uh, printr-o derogare, atunci ai o ponderare foarte ridicată. Deci e vorba nu doar de volumul pesticidelor, ci de riscul acestora. Deci dacă folosești un pesticid cu risc uh, ridicat, ai o pondere mult mai ridicată deci, decât dacă ai folosit un cu risc scăzut. Deci nu e vorba doar de volum, ci mai ales de riscul produsului respectiv. Vă mulțumesc foarte mult! Acum, din nou, EPRS pentru o scurtă reacție la uh, discuție. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc! Je n'ai pas noté nu am, mi-am notat multe întrebări. Am poate un, un răspuns pentru doamna Rivazi. Referitor la observațiile dumneei, spunea că concluziile din raportul nostru nu prea sunt ambițioase. Referitor la contaminare, la interdicția produselor periculoase sau indicatorii de risc. Am făcut un studiu în calitate de observatori în legătură cu o directivă și cu un cadru juridic cu privire la utilizarea pesticidelor. Interdicția produselor periculoase e ceva ce se întâmplă în regulamentul 1107 cu privire la omologarea produselor fitosanitare. Deci problema interdicției produselor periculoase nu intra practic în studiul nostru. Deci noi ne referăm, noi am analizat doar utilizarea și ne-am uitat și ce se întâmplă cu implementarea directivei și a prevederilor ce decurg din aceasta. Toate acestea pentru a conchide că unul din elementele cheie din această directivă e că, din păcate, acum vremurile politice parcă nu încurajează nici uh, cercetarea, nici studiile. Vorbeam de faptul că nu sunt suficiente rezultate în ceea ce privește promovarea uh, mijloacelor de combatere a donatorilor alternativi. Ar trebui ca aceștia să existe. Vorbim despre o, o cutie cu unelte care nu există practic pentru a înlocui produsele de sinteză chimică. Deci trebuie dezvoltate aceste produse, aceste uh, instrumente și pentru asta va fi nevoie de timp. Aceasta este principala observație pe care o avem ca să reacționez la ce spuneați dumneavoastră. Mulțumesc. Și acum, doamna raportor. Mulțumesc. Eh, vreau să mulțumesc atât comisiei cât și IPRS-ului pentru prezentări și pentru studiul care m-a ajutat foarte mult la redactarea raportului meu. Discuția de la Envi de astăzi îmi dă motive de speranță. Dragi colegi, văd că mă sprijiniți ca să fiu ambițioasă și ca să iau foarte în serios această problemă atât de gravă a sănătății umane și a mediului. Deci chiar trebuie să luăm lucrurile în serios pentru a avea un raport puternic care să ajute la punerea în aplicare a acestei directive și care să vină și cu instrumente în plus, instrumente necesare pentru a avea un viitor mai sănătos, uh, cu mai puține efecte negative asupra mediului. Pe mine mă înconjorează foarte mult situația insectelor care mor din cauza folosirii intensive a pesticidelor. Sunt foarte îngrijorată când aud că întregul ecosistem, practic, are de suferit din cauza modului uh, neviabil de folosire a acestor substanțe. Însă mă încurajează ce am auzit astăzi aici, că văd că și colegii sunt foarte îngrijorați de perturbatorii endocrini, de aceste substanțe, pentru a ne asigura că trebuie să protejăm sănătatea umană. Deci vă mulțumesc mult pentru discuția de astăzi. Aștept acum, bineînțeles, amendamentele dumneavoastră și aștept discuțiile cu colegii raportori din umbră. Vă mulțumesc tuturor! Vă mulțumim. În ceea ce privește calendarul, termenul pentru amendamente 13 noiembrie la 11. Votul la Envi va fi probabil pe 21-22 ianuarie și votul din plenară va fi în februarie 2019. Vă mulțumesc pentru această discuție și trecem acum la următorul punct de pe ordinea zi, raportul de implementare cu privire la regulamentul 1-2005 cu privire la protecția animalelor în timpul transportului uh, în interiorul și în afara Uniunii Europene. Doamna Kadenbach este raportarea noastră în acest subiect. Îi dau dumneai direct cuvântul. Doamnă Kadenbach, aveți cuvântul herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă ca desfășurare n-ar fi mai util să avem un raport uh, din partea PRS sau să încep direct cu raportul meu? Ok, then... I think that we should start, um, I, I... Cred că ar trebui să începem cu dumneavoastră. Nu prea sunt convins că avem un raport din partea IPRS. Dacă va fi nevoie, le vom da cuvântul ulterior. ulterior. V-aș sugera să începeți dumneavoastră, după care la discuții poate vom avea și alte intervenții. Atunci, în primul rând, vă mulțumesc și bună dimineața. Este vorba aici de proiectul de aviz a Comisiei ENVI pentru raportul implementării a regulamentului 1 pe 2005 pentru protecția animalelor în interiorul și în afara Uniunii Europene. Aviz pentru Comisia pentru Agricultură în conformitate cu articolul 54 a regulamentului de procedură MI de animale sunt duse zilnic în interiorul Uniunii Europene la abator și se transport în acest sens și condițiile variază pentru transportul acestor animale. Aici aș dori să mulțumesc pentru studiule PRS în acest sens, care oferă de asemenea un cadru amestecat al aplicării acestui regulament și arată și multe probleme pentru care este nevoie de îmbunătățiri pe viitor. Deja în anul 2012 am fost raportoare din umbră pentru un raport din proprie inițiativă pentru protecția animalelor în cursul transportului și pentru mine este interesant, de fapt trist, că nu s-a schimbat uh, foarte mult uh, de atunci și astăzi ne confruntăm cu aceleași probleme ca și atunci. În continuare, animalele sunt transportate prea mult timp și pe distanțe prea mari și nu în conformitate cu condițiile pentru bunăstarea animalelor. Timpii de așteptare la frontierele externe ale Uniunii uh, nu s-au uh, scurtat și dacă ne uităm la această vară care a fost extrem de caldă, am avut parte de evenimente dramatice, iar controlele sunt uh, neunitare și doar sporadice. Regulamentul cu privire la protecția animalelor în timpul transportului din anul 2005 are efecte pozitive asupra bunăstării animalelor, s-au adus astfel de îmbunătățiri, dar mai există în continuare o serie întreagă de probleme serioase. E păcat că astăzi uh, discutăm doar cu Comisia pentru că partenerul, uh, omologul uh, dorit ar fi fost statele membre, pentru că aceste probleme rezidă în primul rând în faptul că statele membre nu pun în aplicare așa cum trebuie și cu seriozitatea necesară acest regulament. Și aici uh, mă adresez comisiei acum, este regretabil faptul că multe din măsurile planificate de comisie au fost tergiversate cu uh, 5 ani, printre altele și orientările privind protecția animalelor în cursul transportului. Condițiile de transport sunt importante nu doar din perspectiva bunăstării animalelor, ci ca și comisie ENVI care abordăm toate aceste chestiuni din perspectiva One Health Approach. Deci, o singură sănătate, sănătatea animalelor uh, este strâns îmbinată cu sănătatea mm, umană. Iar respectarea principiilor pentru bunăstarea animalelor, evident, are un efect uh, major asupra calității produselor animale și, prin urmare, și asupra sănătății și bunăstării oamenilor. Condiții neigienice și neprielnice cresc și riscul de îmbolnăvire. Câteva puncte din avizul nostru pe care aș dori să le punctez dat fiind faptul că avem aici limite restrictive, acestea vor mai fi completate și cu amendamente, dar am constatat că implementarea este extrem de uh, dificilă atunci când uh, statele membre trebuie să uh, avizeze uh, documentele de transport și aici solicităm statelor membre să facă în așa fel încât să respecte procedurile prevăzute în regulamentul 1 din 2005. Timpul de transport, o cerință pe care vrem să o subliniem și astăzi, trebuie limitat la 8 luni până la 8 ore până la bator. Aici sigur că trebuie ținut și de condițiile um, de transport, indiferent acum dacă transportul este terestru sau pe căi navigabile interne. Timpii lungi de așteptare la frontieră sunt regret regretabil pentru că acest lucru duce la uh, afectarea animalelor și aici statele membre sunt chemate să răspundă într-o îmbunătățire a acestei situații. Controlele care trebuie făcute de către instituțiile din statele membre, în conformitate cu regulamentul din 1 din 2005, au scăzut ca număr. Aici solicităm statelor membre să se asigure că se vor face controle suficiente pentru transportul animalelor vii, argumentul fiind acela că abordarea bazată pe risc necesită o definiție mai clară cu privire la modul în care acest risc este evaluat în fiecare stat membru. Statele membre și firmele de transport trebuie să respecte decizia Curții Europene de Gestiune justiție conform uh, cărora regulamentul 1 din 2005 uh, se aplică și transporturile către state terțe și și în acest sens trebuie efectuate mai multe controle. Știm că există aici o portiță foarte uh, frumoasă de împărțire a transportului până la graniță și ulterior. Va trebui aici să vedem cum anume putem închide această portiță. pentru eludarea acestei decizii. Comisia este solicitată să ofere stimulente pentru femei, astfel încât aceștia să își abatorizeze animalele în abatorul cel mai apropiat și, de asemenea, solicităm Comisiei să apeleze la soluții inovatoare și să ni le prezinte multe vase pentru transportul animalelor nu ar fi trebuit aprobate pentru că nu corespund cerințelor. Solicităm comisie ca să nu mai aprobe sau autorizeze vase pentru transportul animalelor care nu respectă aceste cerințe. Comisia și statele membre trebuie să armonizeze nivelul sancțiunilor pentru că acestea pot fi de 10 ori mai mari în anumite state membre decât în altele sau în invers spus, în anumite state membre sancțiunile sunt uh, la nivel de o zecime decât în alte state. Sigur că am avut un spațiu limitat în redactarea acestui aviz și de aceea vom veni cu o serie de amendamente și în al doilea rând, sigur, vom ține cont și de raportul special al Curții de Conturi um, cu privire la bunăstarea animalelor, care va fi prezentat săptămâna viitoare. Și vă mulțumesc cu acestea, aștept cu interes colaborarea cu raportorii din umbră. Și chiar dacă este vorba doar de un raport din proprie inițiativă, cred că este un raport esențial pentru îmbunătățirea bunăstării animalelor, dar și pentru îmbunătățirea sănătății umane și a protecției mediului, pe care trebuie să le promovăm. Mulțumesc foarte mult de la ECR. Domnul Demesmacher este raportor din număr. Dank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 Animalele sunt o prioritate pentru noi, mai ales atunci când e vorba de implementarea regulamentului pentru a proteja animalele ce sunt transportate. Acesta a fost o îngrijorare de mult timp pentru noi toți, și întrebări specifice au fost adresate încă din 2016. Eu însumi mi-am arătat îngrijorarea față de bunăstarea animalelor atunci când e vorba de exportarea animalelor vii către țări terțe. De altfel, la grupul pentru bunăstarea animalelor am vorbit de multe ori despre această temă, am avut mulți experți care au venit, multe studii făcute și uh, ideea a fost aceea de a reduce transportul la 8 ore o idee pe care grupul meu a susținut-o în mod sistematic. Mă bucur că Comisia a prezentat acest aviz și uh, salut textul doamnei Kadenbach pe care îl susțin pe deplin. Pentru noi, uh, prioritatea ar trebui să fie reducerea timpului de transport la 8 ore. Un obiectiv pe care îl susținem pe deplin. Singura schimbare pe care aș face-o la acest aliniat este următoarea. Cred că n-ar mai trebui să facem diferența între animale care merg la abator și celelalte animale. De exemplu, majoritatea animalelor sunt duse pentru a fi utilizate în crescătorii și cred că ar fi mai bine să utilizăm ambele categorii în același fel și studiul IPRS de altfel ne indică cu claritate că implementarea și respectarea regulamentului poate fi îmbunătățită și trebuie să se îmbunătățească, lucru care se reflectă și în uh, proiectul de aviz. Deci, în concluzie, voi veni doar cu uh, câteva amendamente, câteva adăugiri, dar per ansamblu este un raport extrem de bun. Mulțumesc! Mulțumesc uh, și acum domnul Haitema. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc și eu în limba mea maternă. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului pentru acest uh, aviz care este excelent. Am avut mai multe dezbateri la intergrupul pentru bunăstarea animalelor pe această temă și avem un document prin care se cer acțiuni în acest domeniu. Trebuie să facă eforturi tocmai pentru a îmbunătăți bunăstarea animalelor, dar nu putem uh, în același timp să renunțăm când vine vorba de transportul animalelor. Există mai multe alineate pe care le susțin pe deplin, de exemplu numărul controlelor care trebuie realizate, 2,3 milioane față de doar 1,3 milioane. Aceasta ne arată că controlele actuale nu sunt suficiente și că e nevoie de o abordare mult mai armonizată la nivelul UE. E nevoie și de sancțiuni care apar la liniatul 9. Acolo se precizează că unele state membre nu um, dau urmare incidentelor pe care le constată. Pe de altă parte, problema exporturilor către țările terțe, așa cum a spus și domnul Demesmacher, uh, într-o întrebare cu solicitare uh, de răspuns oral în 2013 uh, analizăm deja această situație și cred că trebuie să ne dăm seama că e incredibil cum sunt tratate animalele atunci când se părăsește teritoriul UE. Am aflat că uh, veterinarii nu se implică prea mult și cred că e nevoie de mai multe resurse pentru aceasta, pentru că este responsabilitatea UE care trebuie să uh, trimită uh, profesioniști la fața locului pentru a controla situația. Știu, pentru că vin din acest domeniu, știu că uneori este destul de greu să combină legislația pentru animale cu cea pentru transporturi și aici aș vrea să fac un apel către comisie, pentru că avem nevoie de un pachet global. Nu avem nevoie eh, de o legislație veterinară și pentru animale care să aibă impact asupra eh, transportului. Trebuie să ne gândim și la eh, locurile de repaus, de odihnă, care pur și simplu nu există. Deci cum să se implementeze niște reguli pentru timpul de transport pentru animale dacă nu există nici măcar posibilitatea să îmbunătățești situația proastă la ora actuală. De aceea cred că legislația trebuie să se îmbunătățească și ea. Sau cel puțin să existe uh, locuri de odihnă care să fie obligatorii. Mulțumesc! Mulțumesc! următorul vorbitor din partea grupului GUE. Domnul Lake. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc în primul rând raportarului doamnei Kadenbach pentru acest uh, proiect de aviz excelent. Stimați colegi, am folosit vacanța parlamentară pentru a face o imagine proprie despre uh, transporturile de animale vii. M-am dus în Slovenia și în Croația, unde m-am aflat în două stații de debarcare-îmbarcare pentru animale. Ce am văzut acolo a fost absolut șocant. În portul din Copa, unde Tania cam de asemenea a participat. Am, văz- am fost supuși represaliilor poliției din Slovenia ca și cum uh, executivul de acolo vroia să protejeze transportatorii de animale vii, dar nu vor să pună în aplicare reglementările europene. Deși ne-am legitimat ca uh, deputați uh, europarlamentare am fost tratați fără respect de poliția din Slovenia, care de la bun început a, au pus bețe în roate pentru încercarea noastră de a face măsurători de temperatură, să filmăm, să fotografiem, amențindu-ne chiar cu arestarea sau cu amenzi. Mie mi s-a ridicat pașaportul pe care l-am primit înapoi doar după ce i-am dat polițistului 200 de euro. Însă nu am renunțat și vă pot spune că în fiecare camion pe care l-am inspectat, temperatura se afla cu mult peste limita permisă. În anumite uh, camioane, Temperatura era 40 de grade, nimeni nu s-a implicat, niciun veterinar n-a fost de față, poliția n-a făcut nimic și când am informat oficiul veterinar despre această situație, nu a venit nimeni și poliția s-a opus categoric să controleze camioanele. Așa arată bunăstarea animalelor în Europa și este uh, o rușine. Și ce face Comisia? Ne minte pe noi și pe cetățeni spunând că majoritatea transporturilor de animale se face în conformitate cu condițiile impuse. Și după ce am fost la Copa, ne-am dus în portul Rașa din Croația. Aici ajungeau transportul de animale din diferite țări, chiar și din Lituania. A fost îngrozitor uh, ce am avut în fața obiectivului ce s-a întâmplat acolo în, cu animalele, în speță unui animal, în condițiile în care era îmbarcat uh, cu răgete și țipete pe o navă. Este incredibil că se întâmplă așa ceva în așa numita Europa civilizată. Și cu siguranță n-a fost un caz singular ceea ce am văzut noi. Materialul filmat uh, acolo îl voi uh, arăta comisarului european, dar se va prezenta și la televiziunea germană și ce se va întâmpla după aceea, din nou um, indignare în rândul cetățenilor, pentru că oamenii trebuie să știe care este situația cu protecția animalelor în Europa și trebuie să se gândească de ce în continuare o majoritate a reprezentanților aleși se fac că nu aud și nu văd nimic atunci când este vorba de îmbunătățirea transporturilor de animale. E momentul să acționăm în sfârșit pentru că altfel în acest Parlament, dar mai trebuie să folosim niciodată cuvântul morală. Trebuie făcut ceva pentru a pune capăt acestei schingiuiri legalizate a animalelor. Îi mulțumesc doamnei Kadenbach pentru excelentul raport, care, în opinia mea, uh, nu necesită niciun fel de amendamente. Îi mulțumesc pentru că vrea să schimbe ceva și aștept cu interes și discuția cu ceilalți, ceilalți raportori din umbră și aș dori să vă mulțumesc pentru atenție. Uh, and now we go to, uh, the... Mulțumesc foarte mult. Și acum raportorul din umbră de la FDD, doamna Evi. Mulțumesc mult, domnule președinte. Și eu mă bucur să pot să um, lucrez la acest raport. Am fost raportoare din umbră la Comisia de Petiții, unde am uh, redactat un aviz foarte bun, de care sper să țină cont pe deplin Comisia Agri. Acest raport uh, cu privire la transportul animalelor vii e foarte important, deoarece a apărut în urma nenumăratelor petiții și denunțuri făcute de cetățenii europeni. Au fost multe anchete, multe denunțuri uh, făcute de cetățeni și raportul are la origine și trebuie reamintit asta, deoarece conferința președinților a refuzat să instituie o adevărată comisie de anchetă, așa cum solicitaseră 223 de deputați. Deci, din păcate, s-a refuzat înființarea acestei comisii de anchetă, de fapt nici măcar nu am putut să votăm în plen dacă vrem să înființăm o astfel de comisie și astfel practic au fost călcate în picioare principiile democratice care ar trebui să aibă întretate în această instituție. Însă revenim la raportul despre care discutăm astăzi. Salut munca doamnei Cadâmba, care e un punct de pornire foarte bun. Eu sper că în acest raport să transmitem clar mesajul Parlamentului European, să arătăm că acest regulament, așa cum e el acum, prezintă multe elemente problematice în ceea ce privește punerea în aplicare. De asemenea, mi-aș dori să se arate clar că aceste condiții la care sunt supuse milioane de animale în Europa nu sunt deloc bune. Deci trebuie să condamnăm fără ezitare aceste încălcări ale bunăstării animalelor și trebuie condamnate și acele organisme de control care practic se spală pe mâini. Nu le pasă nici când negru sub unghie de condițiile în care sunt uh, obligate să călătorească aceste animale. Călătorii prea îndelugate, la o temperatură prea ridicată, la un nivel inacceptabil, animale care nu sunt adăpate, nu sunt hrănite, acestea sunt uh, probleme semnalate în mod regulat de nenumăratele anchete independente și de denunțuri. Practic se denunță o lipsă totală de controle. Deci nu există controle, de exemplu, la granița din est către Turcia acele jurnale de călătorii. Practic sunt uh, o înșelăciune completă, deoarece de multe ori nici nu există sau se povestește ceva ce nu există. Comisarul Andrew Caites ne-a, ne-a răspuns la o scrisoare pe care am trimis-o. El vorbea despre compliance de 100% aproape. Ei, din punctul meu de vedere, e inacceptabil. Deci, repet, acest uh, raport e o bună bază de pornire. Sunt de acord cu cei care au prezentat deja anumite probleme. Aș vrea doar să subliniez câteva probleme care ar putea fi analizate mai în detaliu și incluse eventual în textul raportului. Cum ar fi, de pildă, faptul că nu sunt respectate perioadele de odihnă reglementare, faptul că lipsește apa, animalele n-au unde să se odihnească, uh, Um, diferențele termice. Deci toate aceste elemente ar putea fi detaliate mai uh, bine în raport și în orice caz noi vom încerca să venim cu uh, sugestii um, concrete la uh, munca foarte bună pe care a făcut-o deja colega Kadenbach. Mulțumesc și acum comentarii din partea altor membri ai comisiei, în primul rând doamna Müller. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc <clears throat> doamnei Cadenbach pentru acest raport. Raportul de implementare, mm, de fapt, se află la Comisia Competentă Agri, dar eu cred că noi vom putea să dăm un semnal aici, pentru că am văzut că avem un regulament care este bine redactat, dar la nivel de implementare oferă foarte multe posibilități de a eluda prevederile legale, astfel încât nu ne ajută deloc în a proteja animalele. Cred că am asistat mult prea mult timp la acest lucru și am încercat să convingem statele membre. Din păcate nu funcționează timpii de așteptare la frontiere, precum și prevederile pentru aceste puncte de colectare nu sunt respectate <clears throat> și știm că animalele nu sunt uh, debarcate și uh, hrănite în aceste puncte, iar în cazul uh, vițeilor care mai sug, situația este și mai extremă. Eu cred că trebuie să avem absolută grijă ca timpul de transport prevăzut de 8 ore să nu fie depășit și este convingerea mea personală că datorăm acest lucru animalelor, asta și în calitate de uh, țărancă conștientă de acest lucru, care are de-a face cu animalele acasă. Văd că și la nivel mondial, bunăstarea animalelor capătă o importanță din ce în ce mai mare. În Australia și Noua Zeelandă oile nu mai sunt transportate vii. Argumentele menționate de comisie sunt în regulă, dar nu ne ajută. Și de aceea am făcut o interpelare adresată comisiei dacă există mm, idei de a interzice sau de a reduce transporturile către abatoare în state terțe standarde și valori e foarte bine, dar dacă acestea nu sunt respectate, trebuie să fim curajoși și să interzicem uh, transportarea anilor, animalelor vii către abatoare în afara Europei. Eu cred că dacă animalele sunt abatorizate într-un uh, abator din apropiere, uh, carnea este mult mai bună decât dacă animalele sunt stresate. Ar trebui să ne gândim la acest lucru și să extindem această abordare bazată pe risc și în urma reportajului domnului Eck, um, E clar că în Europa nu toate lucrurile sunt în regulă și transportul cu vaporul animalelor uh, nu mai poate fi acceptat din punctul meu de vedere. Dacă ne gândim la o abordare bazată pe riscuri și dacă ne gândim și la sancțiuni, atunci aș vrea să spun de asemenea că în următoarele săptămâni vom discuta despre reduceri ale emisiilor dioxidului de carbon la camioane și aici se vorbește de sancțiuni foarte ridicate pentru depășirea nivelelor admise. Eu cred că și în cazul respectării standardelor pentru bunăstarea animalelor trebuie să discutăm despre sancțiuni. Și de aceea, animalele um, <clears throat> care sunt transportate în Europa ca material uh, genetic pentru a fi părinți în alte zone, trebuie să aibă o protecție specială, dar uh, cele pentru abortorizare trebuie uh, interzise. Doamna Dilemet. Also want to say Mulțumesc foarte mult și eu aș vrea să spun ceva despre transportul animalelor. Vorbesc însă în numele doamnei Liz Taylor, care se află acum la o negociere de raportor din umbră și uh, sunt absolut de acord cu argumentele sale aici. Într-adevăr, transportul pentru animale pur și simplu nu ar trebui să se mai întâmple ar trebui să se îmbunătățească bunăstarea animalelor și să se transporte doar carnea și carcasele atunci când este necesară, pentru că animalele trebuie protejate de această cruzime absolut inutilă și pe lângă aceasta s-ar reduce problemele cu transportul și ar avea un impact pozitiv asupra mediului prin reducerea uh, poluanților și a emisiilor de dioxid de carbon. Sunt de acord cu apelul de a interzice toate călătorile care depășesc 8 ore și voi introduce un amendament pentru a limita și mai mult timpul, până la 4 ore, pentru animale și în general și uh, pentru cele care sunt duse la abator. Și eu sunt de acord cu mulți care consideră că animalele ar trebui să fie îngrășate și uh, sacrificate în aceeași regiune și nu să fie transportate pe distanțe lungi. O modalitate de a face asta este să ne asigurăm uh, continuitatea abatoarelor regionale și a plantelor de procesare a cărnii, inclusiv abatoarele mobile. Sunt de acord și uh, cu uh, ideea că animalele nu ar trebui să fie surprise un, supuse unui stres suplimentar din cauza controlelor la frontiere foarte lungi, de exemplu la frontiera cu Turcia. Asta duce la foarte multe probleme și moartea multor animale. Și asta, deși a existat o sentință din partea CEJ care arată că transportatorii europeni trebuie să respecte regulamentul până la destinația finală, chiar dacă aceasta se află în afara UE. Totuși, condiții teribile și lipsa de facilități la frontiere arată că acest lucru pur și simplu nu se poate respecta. De aceea cer să se interzică orice fel de export de animale vii către țările terțe. Un ultim comentariu care a fost și el menționat aici. Trebuie să ținem cont de uh, lipsa de respectare a regulilor în rândul statelor membre, cerând să se aplice o serie de uh, măsuri, cum ar fi, de exemplu, mai multe controle veterinare, uh, vehicule adaptate și o listă neagră a operatorilor UE. Guvernele ar trebui, pe de altă parte, să utilizeze un mecanism de implementare foarte puternic care este disponibil prin regulament. Transportatorii au fost uh, au scăpat ușor până acum și cred că a sosit momentul să se pună capăt uh, acestui fenomen. Mulțumesc încă o dată raportorului. Mulțumesc foarte mult. Următorul uh, vorbitor este doamna Hazekamp. Mulțumesc, domnule președinte. În fiecare an, uh, peste uh, 4 milioane de vite, 1,3 uh, milioane de porci, 1,5 milioane de pui sunt transportate în Europa și dincolo de aceasta. În anii 1990, uh, un documentar asupra transportului de animale ne-a arătat ce se întâmplă cu animale transportate din porturile europene pe nave și ce am văzut acolo mi s-a părut atât de oribil, atât de plin de cruzime, încât uh, a, am lucrat cu organizațiile pentru bunăstarea animalelor pentru a face un apel să se pună capăt a uh, unei situații ca aceasta. Și iată, au trecut mulți ani și nu s-a întâmplat nimic. Uh, Comisia Europeană n-a făcut prea mare lucru până acum se spune că se îndeplinesc, se respectă regulile, dar acest lucru nu este adevărat. Am fost uh, într-o vizită alături de domnul Eck și de alți colegi în Slovenia și am văzut uh, ce se întâmplă cu porturile de la frontierele externe ale UE pentru a vedea cum se transportă animalele și nici nu pot să vă spun ce am văzut acolo. Toate camioanele care ajungeau acolo și care uh, intrau și ieșeau din aceste nave cu tot felul de animale, cu viței, cu animale tinere și așa mai departe. Toate uh, aceste camioane pur și simplu nu respectau regulile europene, nici măcar unul dintre ele. Pur și simplu, într-o bună dimineață ne-am dus acolo și am văzut primul camion, cred că era destul de uh, dimineață și erau peste 35 de grade afară și Uh, în fiecare camion se înregistrau temperaturi prea ridicate, animalele șinau din cauza condițiilor în care se aflau, um, murdăria era peste tot, nu exista niciun veterinar și uh, niciun fel de gestiune a animalelor. Poliția era prezent acolo pentru a uh, controla uh, situația, pentru ca nimeni să nu ajungă până la animale, dar pentru nimic altceva. Deci există o adevărată intimidare din partea forțelor de poliție și pot să vă asigur că există și corupție la nivelul poliției. Este o problemă la nivelul frontierelor, și aceasta este reflectată și ea în raport. Din ce în ce mai multe animale sunt transportate, perioadele de transport sunt din ce în ce mai lungi și autorizații se oferă și pentru cazuri când n-ar trebui să se ofere. Și de multe ori acest transport pe mări, de exemplu, un animal, de exemplu, care vine din Bulgaria în Irlanda, în primul rând este încărcat pe un camion până la un port, după aceea pe o navă până la un alt port, după aia se încarcă din nou pentru un alt, uh, pe un alt uh, camion, uh, după care este descărcat din nou în Slovenia, să zicem, și ia drumul pe mare până în Uh, până pe coasta africană. Și așa mai departe, continuă mm, drumul cu alt camion până la destinația finală. Știm foarte bine și am spus Comisiei Europene că există probleme cu nerespectarea regulilor. Uh, se vorbește aici de incidente minore, dar nu este așa. Uh, cred că trebuie să oferim un răspuns mult mai clar și să mm, facem ceva pentru bunăstarea animalelor. Și acum să revin la raport. Ca și în studiul IPRS, raportul se centrează în special pentru, pe animalele care merg la abatoare, nu neapărat pe animalele care sunt crescute. Aceasta este o adevărată lacună, pentru că animalele care sunt pentru crescătorii, mai ales vitele uh, gestante care sunt transportate, sau animale de altfel, care sunt transportate în condiții uh, teribile, care nu au de exemplu, apă să bea în camioanele în care sunt duse. Cred că e nevoie de mai multă atenție și asupra acestor cazuri în raport. Și ne lipsesc soluții. Trebuie să găsim soluții, mai puțin transport, mai multe controle, o reducere drastică a timpului de transport și o interdicție pentru uh, transportul în afara UE sau și mai multe abatoare, deși nu neapărat este ideea preferată pentru care aș pleda. Trebuie să punem capăt suferințe extreme a animalelor atunci când sunt sacrificate și asta se poate face doar cu o schimbare radicală în sistemul agricol. Să avem uh, uh o alimentație mai puțin bazată pe animale și mai mult uh, bazată pe culturi. În ultimul mandat, 220 uh, de deputați din toate grupurile au cerut o, o anchetă din partea Comisiei în ceea ce privește transportul animalelor. Este un pas bun înainte, dar aceasta nu este soluția finală pentru că Comisia face referință încă o dată la responsabilitatea statelor membre și până la urmă nu se schimbă nimic. Dacă ne luăm inițiativa aceasta în mod uh, serios și în calitate de raportor din umbră uh, de la Comisia de Agricultură și Comisia de Transporturi, trebuie să insistăm în continuare asupra acestei probleme și sper ca colegii mei să mă ajute cu aceste recomandări. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să fac un comentariu personal, nu în calitate de președinte, ci în calitate de deputat. Aș vrea să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră și tuturor celor care au lucrat pe această temă, pentru că de mult timp sunt convins că transportul animalelor în UE este o problemă, mai ales către abatoarele care se află la frontiera UE și reacția Comisiei și a instituțiilor europene nu a făcut decât să agraveze problema și mai mult nu să o rezolve. Sper că această dezbatere și acest raport din proprie inițiativă și activitatea suplimentară a celor care sunt interesați de această temă să ducă la o implementare mult mai bună a legislației actuale și să ne aducă și reguli noi mai stricte pentru protecția animalelor. Un, uh, un ultim comentariu. Aș da cuvântul acum doamnei Guteland, după care vom trece la Comisie pentru asculta comentariile sale. Doamna Guteland, mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc doamnei Kadenbach pentru acest raport excelent. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră și eu sunt foarte îngrijorată și sunt încurajată de colegii care și-au manifestat aici frustrarea față de situația de astăzi. atunci când lipsește legislația, poți să te simți frustrat, dar atunci când legislația există și ea nu este respectată, atunci, pe lângă frustrare, mai apare și o oarecare notă de cinism. Și mi-e teamă că atunci când legislația nu este suficient de puternică pentru a fi uh, respectată, practic ea devine un adevărat obstacol în calea progresului. I-am auzit pe colegi care uh, sunt frustrați pentru că de 30 de ani se luptă, au acum în sfârșit o legislație în vigoare și totuși situația pentru animale nu s-a schimbat. Pot să spun că dezbaterea de astăzi m-a încurajat, dragi colegi, când am văzut uh, care este poziția dumneavoastră. Cu toții ne dorim să avem grijă de animale. Știm că suferă de pe urma faptului că temperaturile sunt ridicate, că sunt animale bolnave, că nu au acces la apă, că animalele tinere au nevoi speciale, au nevoie de uh, mamele lor, de exemplu, și sunt uh, foarte Uh, frustrată de situația actuală în statele membre și cred că și cetate, cetățenii europeni sunt alături de noi. În statele membre sunt multe persoane care consideră că legislația actuală nu este suficientă și ar dori ca ea să fie întărită tocmai în sensul pe care l-a prezentat Karen, că avem nevoie de măsuri mai stricte ca să ne asigurăm că lucrurile se vor schimba pe viitor. Iată, este o dezbatere Uh, foarte emoțională, cred, dar uh, sunt de-a dreptul încurajată de uh, comentariile colegilor noștri care doresc să schimbe situația. Deci mulțumesc, Karen, și vă mulțumesc încă o dată tuturor. Mulțumesc și acum dau cuvântul comisiei, doamna Svela, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea în primul rând să mulțumesc Parlamentului pentru acest raport. Comisia consideră că este un raport foarte bun un bun punct de plecare și un text echilibrat. Așa cum ați uh, auzit de altfel, transportul animalelor este o prioritate pentru Comisie în ceea ce privește bunăstarea animalelor. Noi lucrăm deja la această temă și recunoaștem că există o problemă de implementare, însă, așa cum arată și raportul de astăzi, s-au înregistrat și îmbunătățiri. Știm că situația este proastă în anumite domenii, însă în alte domenii s-au făcut progrese și dacă regulamentul ar fi implementat așa cum trebuie, atunci ar putea oferi într-adevăr protecție animalelor. Comisia lucrează pe mai multe fronturi la ora actuală cu statele membre și cu alte organizații, organizații neguvernamentale și operatori, tocmai pentru a soluționa câteva dintre problemele care au fost identificate și aici. De exemplu, pentru exportul animalelor, pentru perioadele de transport foarte lungi, chiar și în uh, interiorul UE, uh, transportul uh, lucrăm pe platforme, dar și în rețeaua pe care o avem și așteptăm cu nerăbdare raportul Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc. Care nu știu dacă dorești să răspunzi intervenției comisiei, te rog. Ja, her herzlichen Dank. Vă mulțumesc și eu sunt convinsă că Comisia încearcă în acest domeniu să miște puțin lucrurile și de aceea și noi, ca eurodeputați, trebuie să ne adresăm statelor membre și așa cum vă spuneam, săptămâna viitoare va fi prezentat raportul Curții de Conturi în care se arată că nu este vorba doar o chestiune care ține de transport, ci în general cum abordăm această temă a bunăstării animale și a legăturii sale cu sănătatea umană, unde e loc mult de îmbunătățiri. Aș dori să mulțumesc colegilor care și-au adus contribuția astăzi, pentru că și eu sunt frustrată când constat care este situația la fața locului, dar uh, ies oarecum întărită când uh, constat că și alți colegi văd lucrurile la fel, pentru că sunt convinsă că împreună vom uh, avansa. Și ca și alți colegi de aici. Uh, sunt și eu membru supleant în Comisia pentru Agricultură, care este competentă pe fond și vom încerca ca multe din pozițiile pe care le-am uh, introdus în acest aviz uh, să se regăsească și în raportul final. Mă bucur așadar pentru că eu consider că facem un pas esențial în direcția unei Europe care ia în serios bunăstarea animalelor, dar care um, pune preț și pe sănătatea oamenilor și protecția mediului. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește calendarul, termenul de depunere a amendamentelor este 18 noiembrie, ora 11. Votul în enviare are loc pe 6 decembrie, iar votul din Agri pe 21 ianuarie. 14 for the amendments. 14. The amendments is 14. Termenul de, de depunere a amendamentelor este pe data de 14, ora 11. Și acum trecem deci- acum la următorul punct. Anul European al uh, Orașelor Verzi. Este vorba de un proiect de rezoluție Dau cuvântul în primul rând co-raportorilor. Doamna Șaldemoze, în primul rând. Mulțumesc. Știu că mulți colegi s-au dus la Helsinki pentru congresul PPM și că nu sunt prezenți. În această rezoluție vreau să fac un apel pentru susținere, pentru a desemna 20 de orașe verzi aici în uh, Europa. Este uh, o intenție foarte bună. Și uh, este logic din punct de vedere al mediului, pentru mediu. Dacă avem orașe mai verzi, atunci putem întări biodiversitatea, putem uh, reduce uh, apele reziduale putem îmbunătăți sistemele noastre pentru a ne asigura că avem ape curate și că protejăm mai bine mediul și uh, chiar reușim să gestionăm mai bine nivelul de dioxid de carbon. Putem uh, gestiona mai bine și uh, sistemul de încălzire prin aceste măsuri. Toate acestea au de-a face cu politici prietenoase cu mediul și prin urmare, reprezintă o idee foarte bună. Există și un aspect de sănătate aici implicat, pentru că putem întări eforturile europene de a face orașele mai verzi. Zgomotul și poluarea aerului sunt o problemă pentru mulți cetățeni și de aceea este absolut logic să susținem aceste eforturi de înverzire a orașelor la nivel european și anul european al orașelor verzi ar putea fi un punct esențial pentru a vedea ce putem face și ce putem învăța unii de la alții. De aceea vreau să fac un apel la Comisie să ne ajute și noi considerăm că schimbul de bune practici, de idei bune, reprezintă o metodă foarte bună pentru a învăța mai multe unii de la alții, pentru că împreună să găsim soluții mai durabile. Sper ca Comisia să ne ajute pentru ca acest lucru să se întâmple printr-o serie de inițiative pe care le putem uh, susține pentru a avea această tranziție către o Europa mai verdă, prin schimbul de experiențe, pentru ca împreună să devenim, devenim mai prietenoși cu mediul. Dorim să adoptăm această rezoluție, vă rog să o susțineți în grupurile dumneavoastră. Sunt mai multe avantaje de mediu, de sănătate, de climă, deci, per ansamblu, aceasta își va aduce contribuția pentru a îmbunătăți calitatea vieții pentru cetățeni. Încă o dată vă cer susținerea pentru rezoluție. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Vișnesca. Pani przewodniczący, szanowni państwo, ja my... Mulțumesc, domnule președinte. Domnul și domnilor, ideea de a avea orașe mai verzi e, într-adevăr, o idee foarte bună. 72% din uh, cetățeni europeni trăiesc la oraș. Și ideea de a avea uh, orașe verzi uh, va ajuta la o dezvoltare mai durabilă a orașelor pentru ca mediul urban să le fie mai favorabil. Trebuie să ne gândim la diferitele dimensiuni ale vieții la oraș, să ținem cont de aspectele de mediu aspectele economice, sociale, dar și cele culturale, ce toate aceste aspecte se întrepătrund. Și dacă e să ținem cont de toate aceste aspecte, să ținem cont de toate aceste aspecte împreună, putem avea succes de cauză. Ne gândim la centrele orașelor care ar trebui revitalizate, însă asta are legătură cu dezvoltarea durabilă, are legătură cu activitatea economică a cetățenilor, și e clar că lucrurile pot fi diferite de la o țară la alta. Ce cale a ales Polonia? În ziua de astăzi, în Polonia, avem un program prioritar pentru un aer mai curat. Guvernul a alocat 24 de miliarde de euro pentru atingerea acestui obiectiv în perioada 2020-2029. Deci investiția totală va fi de peste 30 de miliarde de euro. Acest program are ca scop sporirea eficienței energetice a clădirilor prin uh, modificarea surselor de încălzire, deci să avem surse de încălzire care să emită mai puține gaze cu efect de seră sau particole. Să nu uităm de asemenea rolul încălzirii municipale, a termoficației, ne gândim la zonele verzi, la parcuri, pentru a reduce poluarea aerului. Deci sper să atingem astfel obiectivele de la Paris. Țin să vă mulțumesc tuturor pentru că ați sprijinit amendamentul meu cu privire la ETS. Am putut să punem accentul asupra termoficației urbane municipale. În Polonia, dacă vrem să avem niște orașe mai ecologice, trebuie să combatem smogul, această poluare atmosferică. Și dezvoltarea unui sistem de termoficație urbană ar putea contribui foarte mult la îmbunătățirea calității aerului. Mulțumim de la grupul ALDE, doamna Iatenmachei. Mulțumesc! Eu vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care s-au ocupat de redactarea acestei rezoluții. Salut această inițiativă de a avea un an al orașelor verzi. Putem împărtăși astfel, avea, putem avea un schimb de bune practici și experiențe din Europa și e clar că marea majoritate a oamenilor de pe această lume trăiesc la oraș. Și majoritatea resurselor de pe planeta asta sunt folosite tot în orașe. Modul în care am organizat un oraș uh, e esențial în ceea ce privește activitatea noastră pentru a combate schimbarea climatică. Orașele trebuie să dea ocazia să practici un sport, să reciclezi, să folosești din ce ce mai puțin automobil, asta printr-o planificare urbană inteligentă și prin niște achiziții publice viabile. Toate acestea afectează nivelul total de emisii produse de omeniri în general. Iată că redescoperim un, adevărat, un adevăr bine cunoscut. Dacă petrești timpul în spații verzi, în infrastructuri verzi, îți aduce beneficii de sănătate importante. De aceea trebuie să promovăm mult mai mult aceste spații verzi uh, și în uh, spațiile verzi. From extreme heat, which is often plantele, copacii ne protejează de asemenea și de căldura extremă care afectează de multe ori orașele. De asemenea, e important să motivăm populația să facă mai mult sport, deoarece acesta e bun pentru sănătate. Deci peste tot în lume, în marile aglomerări urbane, cum ar fi Barcelona sau în orașe mai mici, cum ar fi orașul Lahti din Finlanda, Există inițiative pentru o transformare holistică a conceptului uh, urban. Aștept cu nerăbdare să avem uh, ocazia de a revizui și trece în, uh, de a revizui toate aceste inițiative împreună. Vă mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult în numele versurilor domnului Eckhout. Domnul Eck de la vers, de la GUE, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte, și eu salut această inițiativă. Așteptările mele legate de anul european a orașelor verzi uh, sunt uh, ca orașele noastre să devină un model pentru o organizare durabilă, pentru că Majoritatea populației europene trăiesc în orașe și la periferia acestora și acolo trebuie găsite măsuri civilizatoare și inovatoare. Statele, uh, orașele noastre trebuie să poată să reacționeze la provocările viitorului. înverzirea orașelor s-ar face un pas important în această direcție. Pentru a vă da un exemplu, o contracte publice care să respecte mediul ar putea fi un instrument binevenit. Astfel s-ar putea influența lanțul economic care să pună accentul mai mult pe durabilitate. Oamenii din orașe se confruntă deseori cu probleme de mediu față de care nu ar trebui să mai închidem ochii. De aceea sper că decidenții europeni vor uh, putea să facă prin această nouă inițiativă a anului uh, orașelor uh, verzi europene o mai bună conștientizare în de publicului pentru aceste probleme. Mulțumesc! Era, a fost vorba de domnul Eck din partea GUE și acum trecem la poziția verzilor prezentată de domnul Eckhout. Mulțumesc! Eck și Eckhout, care e diferența? Vă înțeleg! nu-i diferența, hot, în olandeză. Aș vrea să felicit uh, această idee și această rezoluție. Așa cum au spus și colegii, chiar trebuie să ne dăm seama din ce în ce mai mult că dacă e să vrem să vedem ce se întâmplă pe teren, la fața locului, asta se întâmplă în orașe. Uitați-vă nu doar la noi, uitați-vă și în SUA. Uh, unde bineînțeles că știm că există un guvern central care spune că noi ieșim din acordurile de la Paris, în același timp să fac foarte multe acțiuni la nivel de orașe în SUA. Aceea uh, coaliție, we are still in, încă suntem parte acordului la Paris, e în creștere și de asemenea, deci e chiar uh, ajung la reduceri. Și în Europa s-au făcut coaliții între orașe care sunt active în ceea ce privește economia circulară sau eh, cu privire la mediul înconjurător. Există și căi din ce în ce mai viabile de a hrăni orașele, deci asta chiar se întâmplă la oraș. De aceea cred că e foarte important ca în 2020 să punem accentul mai ales pe orașele mai vechi și pe importanța acestora în atingerea obiectivelor Uh, la fața locului. Obiective pe care, din punct de vedere politic, noi nu prea reușim să le obținem. Mă gândesc, de exemplu, la um, parcul auto, la tot ce nu reușim să facem noi la nivel politic, uh, trebuie făcut la nivel municipal. Deci putem face mai multe pentru a sprijini orașele verzi. Mă bucur, deci, că avem această inițiativă, deci o sprijin cu foarte multă plăcere. Vă mulțumesc! de la IFDD, doamna Evi. Mulțumesc, domnule președinte, și eu sunt ferm convinsă că e o rezoluție foarte utilă. Orașele verzi, într-adevăr, sunt un subiect foarte relevant pentru viitorul nostru. Și să spun adevărul, da, trebuie să avem uh, grijă de orașele noastre, să fie cât mai curate, cât mai vezi. Asta ar fi trebuit să fie regula de mult timp, însă, din păcate, decenii întregi, Gestiunea a fost proastă și au ajuns orașele într-o situație de vulnerabilitate absolută. Deci, practic, vedem asta, mai ales când au loc evenimente meteorologice extraordinare, așa cum s-a întâmplat cu Italia din nord în sud săptămânile trecute. Deci, din cauza schimbărilor climatice, aceste evenimente au fost și mai marcate. Evenimente care lasă în urmă devastare și, din păcate, și morți, care ar fi putut uh, fi evitate dacă am fi avut mai multă grijă de natură, mai multă dragoste pentru patrimoniul nostru și dacă am fi găsit un echilibru între dezvoltare urbană și protejarea mediului. De aceea, termenul reziliență în orașe Uh, e un concept uh, important pe care trebuie să-l aprofundăm în această rezoluție. Deci avem această ocazie și sunt perfect de acord. Dezvoltarea infrastructurilor ecologice e calea ca um, orașele noastre să fie mai solide. Sunt de acord că anul 2020 să fie anul orașelor mai curate și mai verzi și sunt de acord să avem și o foaie de parcurs pentru ca orașele noastre să devină mai verzi până în 2030. Și e un lucru bun să uh, atragem atenția asupra tot ceea ce pot face orașele pentru a ne adapta și a atenua schimbarea climatică, deoarece, din păcate, vedem că s-au făcut prea puțin până acum, însă sunt de acord cu ce au spus antevormitării mei. Mult prea adesea primarii au fost lăsați practic de unii singuri în fața acestor probleme enorme. Probleme care nu pot fi abordate doar la nivel uh, regional, local sau național, ci la nivel european. Deci o contribuție care, bineînțeles, trebuie să includă și o proiectare urbană strategică care să implice activ cetățenii pentru a avea o viziune pe termen lung, pentru a vedea încotro ne îndreptăm. Eu sunt din Lombardia, din Italia și pentru mine un element e esențial. Orașele trebuie să facă ceva pentru a uh, depăși acel model absurd de dezvoltare urbană care a dus la un consum exagerat de teritoriu și care practic a distrus peisajul. Conform ultimului raport ISPRA din 2018, în ceea ce privește consumarea terenului, acoperirea de sol natural în Italia e practic uh, de 2 metri pătrați pe secundă. Deci 2 metri pătrați se pierde pe secundă. În uh, Lombardia, practic, avem un teritoriu foarte fragmentat, de 52%. Deci, practic, e o zonă neagră din punctul ăsta de vedere. Deci e ceva inviabil. Dacă continuăm tot așa, vom avea din ce în ce mai multe probleme hidrogeologice. Nu vom avea cum să atingem obiectivele de dezvoltare durabilă, mai ales uh, obiectivul 15 în ceea ce privește folosirea durabilă a sistemului ecoterestru. Și bineînțeles că vom înainta și noi amendamente la acest text atât de important. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim și noi! Aici încheiem intervențiile raportorilor din umbră, însă au solicitat și alți colegi să intervină. Domnul Zorine este primul care va lua cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea, în primul rând, să-i felicit autorii acestei rezoluții care propun că anul 2020 să fie anul european al orașelor mai verzi. Știm cu toții cu ce provocări majore se confruntă orașele noastre legate de, uh, de eficiența energetică a parcului imobiliar, de problemele de uh, legate de catastrofe, de intemperii. Deci trebuie să implicăm uh, activ pe cetățeni de ce privește tranziția către un alt model. Demersul comisiei e pozitiv, însă trebuie să avem o finanțare adecvată pentru dezvoltarea urabilă, durabilă. Orașele trebuie să se dezvolte în mod armonios și dacă face asta, ai un impact mare asupra teritoriilor cu o prezență redusă, deoarece astfel se pot reechilibra orașele. Lisabona va fi capitala verde în 2020, va fi capitala orașelor verzi. Acesta a fost un premiu acordat acestui oraș după o serie de inițiative eh, referitoare la mobilitate, la folosirea bicicletelor, eh, schemele de car sharing, transportul în comun și alte inițiative pentru a îmbunătăți eficiența energetică a clădirilor. Suntem mândri, prin urmare, de faptul că Lisabona în 2020 va fi orașul verde european în anul dedicat orașelor verzi. Vorba de bune practici care trebuie împărtășite și trebuie să uh, ne gândim mai ales la cei care uh, locuiesc în orașe care sunt mai degradate. E important și pentru orașe, pentru locuitori, dar și pentru vizitatorii acestor orașe. Vă mulțumesc, domnul Fusco de la Comisia la acum. Doamna Fusco, vă mulțumesc uh, foarte mult pentru această rezoluție. Comisia, bineînțeles că salut uh, um, importanța pe care o acordă Parlamentul uh, ecologizării orașelor. De ani de zile la Comisie ne ocupăm de acest lucru și vă voi menționa câteva exemple pentru a vă arăta ce facem noi pentru a implica mai mult uh, autorității locale în verzirea orașelor, demers care are importanță asupra tuturor. De ani de zile, Comisia a instituit un premiu, premiul orașelor verzi. Un membru tocmai a menționat faptul că Lisabona va fi capitala verde a Europei 2020 va fi și ocazie excelentă pentru a insista asupra um, importanței acestui premiu, deoarece în 2020 acest premiu va avea 10 ani deja. E un premiu important care e o mărturie a faptului că un oraș s-a descurcat bine în multe aspecte pentru a deveni mai viabil. Vrem de asemenea să colaborăm mai mult cu dumneavoastră, Parlamentul European, pentru că acest eveniment să devină mai vizibil, pentru a insista mai mult asupra importanții infrastructurii ecologice, așa cum arătați în rezoluția dumneavoastră. Și va fi și ocazia de a atrage și mai mult atenția asupra importanței uh, uh, intervențiilor locale Așa cum, s-a, cum ați spus și dumneavoastră, viabilitatea e ceva transversală. În agenda urbană, de pildă, avem o serie de parteneriate și, bineînțeles că uh, sunt implicate mult uh, autorități locale și aș vrea să mă refer la utilizarea terenurilor care a fost menționată sau biodiversitatea. Acest grup a venit cu un plan de acțiune care uh, adus acum la consultări publice, deci se vor face propuneri către factorii de decizie pentru a îmbunătăți utilizarea terenurilor și biodiversitatea. Există soluții deja pentru ambele, pentru majoritatea problemelor, cum ar fi poluarea aerului. Însă avem de asemenea și instrumente specifice deoarece calitatea aerului a fost un element adus în discuție dumneavoastră. Comisia, de asemenea, vrea de asemenea să lanseze proceduri chiar de infringement tocmai pentru a îmbunătăți calitatea aerului. Există proiecte specifice, cum ar fi proiectul Anhut, proiect demarat în 2016, pentru a promova aplicare de infrastructuri ecologice la nivel local. 20 de orașe participă în acest uh, proces. Avem și o rețea de asemenea cu orașe premiate, cam 40 de orașe și asta datorită dumneavoastră, datorită unui program pilot. Ideea e să avem un schimb de bune practici, o idee pe care ați uh, subliniat-o și dumneavoastră. Important ca orașele să învețe unele de la celelalte pentru a-și îmbunătăți situația. Anul acesta Comisia a organizat Săptămâna Verde, o săptămână dedicată orașelor, înverzirii orașelor. Un eveniment cu mult succes, a avut loc și o sesiune de speed dating. Orașele, practic, s-au aflat la aceeași masă pentru a putea discuta direct despre experiențele lor, pentru a vedea ce se poate implementa. Finanțarea, în ultimul rând. Încă un lucru pe care l-ați menționat. Bineînțeles, la nivel local. Știm, bineînțeles, că Există subsidiaritate, însă și în CFM-ul propus de comisie există bani pentru durabilitate. Finanțarea LIFE, de asemenea, e esențială pentru a sprijini biodiversitatea. Aici se propune o creștere a bugetului cu 25%. Deci, iată principalele elemente pe care țin, am ținut să vi le aduc uh, în atenție, însă aștept, bineînțeles, să colaborăm. Vă mulțumim foarte mult. Acum, calendarul. Termenul pentru amendamente. 14 noiembrie la 11, votul în Comisia ENVI pe 6 decembrie și dezbaterea și votul în plenară ă, la sesiunea plenară din ianuarie de la Strasburg. Acum Trecem la următorul punct, un schimb de opinii cu domnul Pierre Hansen, director executiv de la agenția ECA. Vă rog să veniți aici la prezidiu. Vom avea o discuție nelungată, cred. <laughs> Două documente destul de voluminoase au fost distribuite, raportul general pe 2017, celălalt documentul de programare ECA pentru 2018-2020. Aș vrea să vă rog să ne rezumați aceste chestiuni din documentele menționate. Uh, aveți 15 minute la dispoziție, deci dacă puteți să vă încadrați în timp, după aceea vom continua discuțiile cu membrii Parlamentului. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, pentru colaborarea cu Parlamentul European. Aveți cuvântul. Thank you very, very much, Mr. Chairman, honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Este o adevărată onoare pentru mine. Vă mulțumesc pentru această invitație pentru a avea un uh, dialog pe marginea muncii Agenției pentru Substanțe Chimice și într-un cadru mai larg aici în Europa. Și pentru că este pentru prima oară uh, pentru acest dialog, care este anual, aș vrea să fac și câteva comentarii sau reflexii de natură personală. În primul rând, am să rezum câteva puncte pentru 2019 o să analizez un pic situația și pentru următorii 5 ani sau chiar pentru următorul deceniu. Acum sunt de aproape un an pe acest post, aproape cu un an în urmă mă aflăm aici, poate chiar pe același uh, scaun pentru audierea de confirmare, în cadrul unui dialog deschis cu dumneavoastră, care mi-ați confirmat uh, acest post. Și iată, la un an de muncă, pot să vă spun, așa cum am spus-o și în urmă cu un an, că pentru mine uh, este foarte interesantă această legătură între politică și știință și chimie și uh, deși a trecut un an, nu am pierdut uh, nici un pic din entuziasmul pe care îl resimțeam acum un an și am uh, învățat foarte multe și pe partea de politică. Deci mențin acest entuziasm și vreau să vă spun că începând să lucrez, m-am, m-au ajutat foarte mult cei de la agenție, stafful de la secretariat și membrii din comisii, uh, membrii uh, de la bordul de administrație. Toată lumea a avut multă răbdare pentru ca eu să încep uh, munca mea cu adevărat. Am trecut, bineînțeles, uh, prin toate etapele obișnuite. În primul rând m-am simțit uh, pierdut, după aceea am avut un fel de lună de miere și acum, într-adevăr, mă simt de-a dreptul pe picioarele mele. Facem planul pentru 2019 pe următorii 5 ani și pe următorul deceniu și sunt dispus să discut tocmai despre acest plan cu dumneavoastră. Dacă ne gândim la provocările pentru 2019 și poate și un pic dincolo de 2019, în primul rând aș vrea să vă explic un pic care ar fi aturile noastre față de aceste provocări, așa cum le percepem noi. Uh, un lucru pe care îl știu acum uh, cu claritate, după ce am lucrat cu staful, cu comisiile și cu toate celelalte organe pe care le avem, organul de apel și așa mai departe, un lucru pe care îl intuiam și dinainte, uh, avem uh, foarte multe competențe și un entuziasm marcant uh, pentru a implementa uh, legislația în vigoare. Suntem foarte buni pentru a asigura sinergia și coerența între diversele legi existente. Și știți foarte bine că regulamentul care fundează practic ECA este o mașinărie de produs legislație, valabilă și pentru legislația pe care o implementăm la nivelul agenției noastre și avem responsabilitatea ca cunoștințele noastre să se aplice mai departe la nivelul implementării legislației. aceasta cât privește competențele noastre. Provocările care ne așteaptă în 2019 aș începe cu RICI, cu uh, clasificarea etichetelor, raportul uh, general al Comisiei pe ultimii 10 ani. Au apărut două rapoarte în acest sens care ne arată care sunt vulnerabilitățile și avantajele a implementării de până acum. Noi am analizat cu atenție aceste texte ale Comisiei și în rezumat, ce am văzut în aceste rapoarte este că suntem pe drumul cel bun, dar mai avem multe de făcut pentru a îmbunătăți situația. Cât privește directiva RICI, este eficientă, deci mecanismele din RICI și-au atins obiectivele, însă nu este și eficientă. Trebuie să sporim eficiența și rezultatele pe care le avem. Mai avem mult până la atingerea obiectivelor pe care le-am stabilit prin RICI, pe care le-am stabilit la Summitul Mondial pentru Dezvoltare Durabilă. Știm foarte bine ODD-urile pe care le avem în domeniul chimiei. Deci, direcția este clară, dar mai avem multe de făcut pentru a atinge, unde, atinge obiectivele pe care ni le dorim. Noi, la ECA și eu, în calitate de lider al ECA, ne asumăm această responsabilitate de a avea un program de lucru care să ne permită atingerea obiectivelor, bineînțeles ținând cont și de experiența pe care am acumulat-o până acum pentru programul de lucru pe 2019 și dincolo de acest an. Mai sunt uh, provocări și la alte legislații pe care noi le implementăm. Mai avem alte legislații, de exemplu biocidele, uh, care este echivalentul pesticidelor cu regulamentul pentru protecția plantelor și aici suntem cu mult în urma programului de revizuire și, practic, din această cauză avem mai puține autorizații la nivelul UE. Asta este o noutate pentru biocide față de pesticide. Companiile pot cere o autorizație europeană pentru piața europeană, așa cum se întâmplă și cu RICI, însă vă spuneam că am rămas în urmă în acest program și asta înseamnă uh, printre altele că ne lipsesc uh, resursele pentru acest domeniu. Deci trebuie să accelerăm procesul și să stabilizăm încetul cu încetul finanțarea pentru aceste programe pentru biocide. Și un ultim element de îngrijorare, uh, implementarea Convenției o convenție foarte eficientă pe care o avem, care ne asigură că informația este uh, difuzată în ceea ce privește substanțele chimice și pericolele reprezentate de aceasta. Convenția a fost una de succes, avem mai mult de lucru decât ne-am fi așteptat, dar ne descurcăm și cred că trebuie să menționăm aici și că succesul convenției la nivel global pentru a gestiona substanțele chimice în mod sigur, toate acestea prezintă și uh, un nivel de muncă ridicat pentru noi. În 2019 avem noi sarcini care ne-au fost conferite și ne simțim mândri de acest lucru, iar competențele noastre din punctul de vedere al sinergiilor între sarcinile noastre și coerența cu tot achiul pe substanțe chimice la nivel european și la nivel global, aceasta reprezintă un atu al nostru. Și faptul că avem aceste sarcini de coerență și de sinergie este unul foarte bun, dar reprezintă, bineînțeles, și o povară suplimentară pentru noi. Dumneavoastră analizați deja uh, aceste legislații, uh, regulamentul POPS, cu Convenția de la Stockholm uh, înființarea unui birou uh, pentru uh, substanțe periculoase, pentru otrăvuri, așa cum se întâmplă cu helpdesk-urile la nivel național, care oferă informații cetățenilor în caz de uh, otrăvire, în caz de incidente, atunci când, de exemplu, se ingerează un detergent sau altceva. La Bruxelles am fost ajutați uh, pentru a lucra cu Digi Employment, pentru uh, legislația pentru siguranța la locul de muncă, pentru uh, nivelurile de expunere la anumite substanțe chimice periculoase și ne-a fost conferită și sarcina de a avea o bază de date, în special în vederea implementării um, economiei circulare, ținând cont și de directiva cadru privind deșeurile. Bineînțeles, sunt eforturi uh, care vor avea rezultate bune, dar eforturi totuși care trebuie făcute din partea noastră. Dacă ne uităm un pic dincolo de 2019, la următorii 5 ani sau poate chiar 10 ani, cred că există două chestiuni principale care ar trebui menționate. În primul rând, noi finalizăm planul strategic care ne arată încotro ne îndreptăm cu ECA în următorii 5 ani și aici am identificat trei priorități esențiale. În primul rând, să fim și mai competenți pentru a identifica substanțe chimice îngrijorătoare, în special să ajutăm Comisia și să oferim consilierea necesară pentru astfel de substanțe. O altă prioritate ar fi să ne asigurăm că informația ajunge în lanțul de aprovizionare de la cei care dețin informația asupra substanțelor chimice și să ne asigurăm, de exemplu, că de la ECA această informație ajunge până la cei uh, care utilizează aceste substanțe sau până la consumatori ca să uh, se asigure condiții de utilizare sigure. Și o uh, ultimă prioritate, integrarea. Dorim să asigurăm o mai mare sinergie între legislațiile existente, atât uh, RICI cât și COP, care trebuie să se potrivească mai bine cu toate celelalte legislații. Trebuie să ne asigurăm că ce facem noi în domeniul substanțelor chimice se integrează în restul achiului comunitar și că uh, munca noastră de asemenea își aduce contribuția la nivel global pentru că sunt multe sinergii de care putem profita aici. Iată, deci, trei obiective strategice care au o legătură foarte mare cu concluziile Comisiei în raportul său, în care se arăta că există un potențial foarte mare pentru ECA uh, pentru a asigura sinergii și coerență la nivelul UE în acest sens. Și dacă m-aș uita și mai departe, ar mai fi un aspect, CFM-ul, care se dezbate la ora actuală și din punctul meu de vedere noi considerăm că agenția avea un rol cheie pentru și mai multe sinergii și mai mare coerență cu un număr și mai mare de texte legislative. De altfel, există și o cerere din partea dumneavoastră, din partea Consiliului și a Comisiei. Ne dorim o finanțare stabilă în termeni reali pentru următorul CFM. În felul acesta vom putea continua integrarea între munca noastră și uh, toate textele legislative pe care nu le implementăm noi, dar pentru care avem uh, competențele necesare pentru a ne aduce contribuția. În felul acesta voi încheia prezentarea mea. Încă o dată vă mulțumesc pentru invitație și aștept cu nerăbdare dezbaterea de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. În primul rând am să dau cuvântul persoanei de legătură pe care o avem aici la comisie cu ECA. Domnul Pieha, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea pe care ați făcut-o, raportul de activitate de când uh, domnul director executiv a fost uh, numit. Uh, au trecut 10 luni, nu este o perioadă foarte lungă, dar este totuși un interval de timp suficient pentru a înțelege un pic care sunt instrumentele strategice și riscurile care pot apărea din anumite lacune legislative existente. Din câte am înțeles eu, misiunea dumneavoastră și strategia generală a agenției în ceea ce privește identificarea informației importante pentru utilizarea substanțelor chimice sau problemele care au de-a face cu aceste substanțe chimice, precum și supravegherea studiilor care doresc să ducă la îmbunătățirea calității pentru utilizarea substanțelor chimice, în special din punctul de vedere al uh, periculozității lor. Am ascultat cu foarte mare atenție intervenția dumneavoastră și am uh, participat uh, și la lucrările Envi din această dimineață și mm, aș dori să obțin mai multe informații, în special concluzii referitoare la regulamentul RICI și Uh, planurile pe termen lung ale agenției pentru anii următori, pentru a putea avea o bază de date cu care să lucrăm. Mă interesează în special propunerea pentru un nou regulament la nivelul UE, un regulament care s-ar putea referi la deșeuri, la centrele de stocare pentru produsele periculoase și la uh, problema stocării produselor biocide, care mi se pare că au fost subevaluate până acum. 2018 a fost un an esențial din punctul de vedere al datelor care trebuiau înregistrate. Companiile care produc sau uh, aduc mai mult de o tonă de substanțe chimice anual în UE ar trebui să înregistreze aceste substanțe uh, față de autoritățile competente și am să revin la acest punct. Însă înainte de aceasta vreau să vă întreb care sunt substanțele care au fost aduse și către ce state membre. Știu că există aici probleme de confidențialitate pentru industrie, dar noi trebuie să ne asigurăm că există o transparență a informației și vreau să vă întreb cum se face acest proces de înregistrare, ce se întâmplă cu substanțele care sunt introduse în Uniunea Europeană. Mai multe surse consideră că o treime din substanțele care intră în UE sunt uh, substanțe îndoielnice în ceea ce privește respectarea normelor de siguranță. Și se vorbește chiar, și repet aici lucruri pe care le-am auzit într-o parte și în alta, în domeniul public, se vorbește de o adevărată inundație cu produse care nu sunt controlate la nivel european. De aceea mi se pare că rolul ECA este unul cu totul special, bineînțeles cooperând cu alte organe competente și cu statele membre. Din punct de vedere politic și, de asemenea, în calitate de medic, trebuie să vă spun asta, cred că nu ne putem juca cu sănătatea oamenilor și, de altfel, nici cu cea a animalelor. Regulamentul RICI se bazează pe ideea de a transfera povara sarcinii pe umerii companiilor care trebuie să demonstreze inocuitatea produselor înainte de a le comercializa și asta ținând cont de anumite norme de siguranță. Însă, din păcate, ultimele date care ne-au parvenit, în special de la Institutul Uh, federal din Germania asupra substanțelor de risc ne arată că o treime, aproximativ o treime, respectiv 32% din produsele chimice care sunt înregistrate, nu sunt supuse unor rapoarte de siguranță credibile. Și aceasta, bineînțeles, declanșează îngrijorări, în special pentru cei care se ocupă de chestiuni de mediu și ne fac să nu avem o dezbatere credibilă legată de felul în care funcționează agenția. Agenția Europeană pentru Produse Chimice și o spun asta și în contextul lucrărilor pe care le avem la Comisia PEST, joacă un rol important pentru a asigura uh, diseminarea informației în mod public. Ce faceți dumneavoastră pentru ca sistemul să fie mai transparent și mai credibil, dacă ținem cont de faptul că o treime din aceste substanțe nu sunt supuse unei raportări, uh, unei raportări pe teme de siguranță? Domnule director, dacă ne spuneți că lipsa unor studii sau a rapoartelor uh, este suficientă pentru a spune că aceste substanțe nu sunt periculoase, nu mi se pare un argument care să țină în picioare. Pentru a elimina orice urmă de îndoială e nevoie și de un sistem de înregistrare adecvat. Este o primă etapă. Dacă această înregistrare nu se realizează, dacă nu există o procedură adecvată pentru înregistrare, atunci toate celelalte etape ulterioare, studiul de periculozitate și implementarea, toate acestea nu pot funcționa bine și nu pot ajunge până la o autorizație de comercializare pentru că există practic aici o lipsă de credibilitate. În încheiere, aș vrea să spun că mai mulți colegi au cerut să se publice toate datele de la a, acele companii care nu au dorit să o facă până acum și asta mi se pare justificabil și ar trebui să ne gândim la posibilitatea de a divulga toate aceste date. Știu că este o chestiune foarte delicată, controversată, însă până la urmă cel mai important este ca agenția să fie credibilă în ochii cetățenilor să joace rolul în mod decisiv pentru a asigura sănătatea oamenilor și animalelor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum doamna Rivasi. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit aici la Parlament, la Comisia ENVI. Eu aș vrea să vă pun întrebări un pic mai concrete, pentru că ați fost uh, uh criticat destul de uh, tare de agenția din uh, Germania și în ceea ce privește glifosatul. Și vreau să vă întreb care este situația actuală. Avem 100.000 de molecule la nivel european. Uh, Uh, după aceea s-a înființat agenția, din 2007 trebuia să faceți uh, evaluarea acestor substanțe și vreau să vă întreb care e situația cu repartizarea pe state. Din 2015 încoace, fabricanții trebuie să facă și un dosar de înregistrare și nu știu ce se întâmplă, pentru că am văzut că există peste 1900 de uh, dosare de înregistrare între 2008 și 2017. Colegul meu a spus că Într-adevăr, am văzut că o treime dintre substanțe nu au fost controlate sau uh, nu respectă regulile de conformitate. Ce aveți de spus uh, în această privință? Un alt element uh, care are de-a face cu Comisia PEST și care ne îngrijorează. Eu, de exemplu, dacă sunt un fabricant și vă trimit un dosar spre înregistrare, trebuie să prezint un ansamblu de studiu pe care dumneavoastră îl analizați și, până la urmă, autorizați această substanță activă pe piață și abia după aceea veți controla pe fond dacă dosarul este cu adevărat complet sau nu și care este nivelul de toxicitate al produsului, al substanței. Asta reprezintă o problemă pentru noi, pentru că pentru înregistrare oferiți autorizație fabricantului pentru a comercializa produsul pe piață și abia după aceea constatăm că substanța este toxică în reglementare se spune că trebuie să analizați 100% din înregistrări. 5% mă scuzați, nu? Trebuie să mărim această, această cifră. Nu e suficient 5%, avem nevoie de 100%. Pe de altă parte spuneți că vreți mai mulți bani. Bine, câți bani vreți și câți experți? Trebuie să ajungem la niște obiective foarte clare, precise. La capitolul biocide, mi-au ajuns informații și vreau să știu care este poziția dumneavoastră, ce se întâmplă cu grupurile de evaluare între experții din statele membre, experții naționali, de ce nu invitați acolo și industria? Știți că a existat o polemică legată de uh, conflictele de interese și vreau să vă întreb de ce industria este prezentă atunci când uh, se face o evaluare a biocidelor. La grupurile de lucru, reprezentanții statelor membre trebuie să fie acolo, dar nu și industria. Eu vreau să fiu foarte precisă și vreau să aud și răspunsurile dumneavoastră la aceste întrebări. Și aș mai adăuga un lucru. Avem încredere în ECA, să nu credeți că nu. Uh, deci dacă trebuie să îmbunătățim ceva, trebuie să o facem acum. Trebuie să ne spuneți nouă, uite, asta nu funcționează bine, de asta avem nevoie ca să îmbunătățim situația. Însă raportul de la BFR este foarte critic la adresa dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnule Eichhout. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Hansen pentru introducerea oferită. Cred că din întrebări vă dați deja seama că suntem puțin surprinși de modul în care v-ați făcut introducerea. Cel puțin eu unul sunt. Pentru că știți foarte bine că au fost uh, date publice niște informații. Veți spune, sigur, că sunt cunoștințe care au știute, ceea ce nu face lucrurile mai bune sau mai rele, însă este vorba despre date fundamentale legate de RICI, care a început în 2007 și uh, până în 2010 majorit- ar fi trebuit să fie completate toate dosarele și ECA avea această responsabilitate. Dacă acum, după 10 ani, ajungem la concluzia că o treime din produsele chimice de pe piața europeană sunt incomplete, atunci ECA eșuează, foarte simplu. Chiar dacă spuneți că nu putem uh, verifica decât 5%, așa cum prevede legea, însă de câte dosare vorbim, de peste 40 de mii, dacă verificați 5%, vă întreb câte au fost revocate, 4, 5, este mult prea puțin uh, da, decât dacă ați fi făcut o verificare corespunzătoare în proporție de 5%. Și uh, ar trebui să fie principiul de bază al RICI sau este de fapt, dacă nu există date, nu va fi piață. Dacă o treime din produsele chimice nu au un dosar complet, uh, n-ar trebui să fie pe piață și totuși sunt. Ce a făcut ECA? În afară de a spune că acest dosar nu este conform și să-l retransmit autorităților naționale. Nu suntem aici în jocul ăsta. Voi transmiteți uh, dosarele către autoritățile naționale și invers. Asta este modalitatea de a instala încrederea în agențiile europene. Acesta este principiul RICI. Fără date, fără nicio piață. E momentul ca ECA să își arate uh, puterea și să facă ceea ce trebuie. Noi nu spunem neapărat că produsele chimice nu sunt sigure. Problema este că nu știm. Și sunt uh, produse chimice care se folosesc uh, pe scară largă. E vorba de 95% dintre produsele chimice de pe piața UE. Și nu știm câteva probleme esențiale de ecotoxicologie, dacă um, dosarele sunt complete sau nu, pentru că studii nu s-au făcut. De aceea a venit momentul să comunicați foarte clar pe ce dosare, ce măsuri s-au luat și de ce sunt încă pe piață și de ce Uh, ieșiți acum cu, în vară cu memorandum de înțelegere unde vorbiți din nou despre calitatea datelor, uh, ceea ce tot auzim de ani de zile din partea ECA. Asta nu, aici nu e vorba de calitate, e vorba de lipsa de date care nu există și asta este o încălcare a legislației europene și ar trebui să faceți ceva în această privință. Și bun, dacă sunt, spuneți, suntem uh, uh în, pe calea cea bună și că avem nevoie de mai mulți oameni, dar în orice caz uh, trebuie să avem date mai clare. Poate nu uh, cu o certitudine de 100%, dar trebuie în ceea ce privește siguranța produselor chimice, dar trebuie să avem o certitudine de 100% în ceea ce privește uh, dosarele complete. Și ECA vorbește de ani de zile că vrea să-și îmbunătățească această performanță. Nu vedem decât un memorandum de înțelegere cu industria chimică în care spunem că e foarte dificil. Dar, sincer să fiu, nu-mi pasă. Exista obligație în baza RICH, au această obligație de a completa dosarele și dumneavoastră trebuie să vă asigurați că îndeplinesc legea și dacă nu, nu ar trebui să fie pe piață. Dar sunt în continuare și asta este problema dumneavoastră pe care trebuie să o rezolvați și să o rezolvați rapid și nu după încă un an de vorbe cu memorandumul de înțelegere cu industria chimică. Mulțumesc foarte mult! N-aș întreba-o pe doamna doctor Martin dacă dorește să intervine. Da, vă rog. Doamna doctor Martin este reprezentanta Parlamentul European în uh, Consiliul de Administrație al ECA. Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, în primul rând aș dori să profit de această primă ocazie de a vă întâlni pentru a vă mulțumi pentru numirea mea ca reprezentant al Parlamentului European în Consiliul de Administrație ECA. Acest an a fost un an al schimbării și a provocărilor. ECA și-a sărbătorit cea de 10 aniversare în 2017 și a fost uh, un moment de a ne uita în urmă pentru a vedea ce s-a făcut, ce realizări au existat. Aceste realizări se referă la unirea celor 27 de state membre care au stabilit un nou uh, trend și noi legături cu țări precum China, Malezia și așa mai departe. 2000 a fost și anul în care a fost termenul pentru înregistrarea substanțelor cu tonaj redus. un an al schimbărilor și numirea mea a coincis cu numirea unui nou director executiv, dar există desigur multe provocări care rămân în viitor și în timp ce 2002 de substanțe au fost înregistrate în baza RICI, mai trebuie făcute eforturi pentru îmbunătățirea calității dosărilor și conformitatea a rămas un punct pe ordinea de zi a Consiliului de Administrație și a executivului. ECA a primit uh, noi sarcini, asta și în ceea ce privește um, produsele chimice periculoase. Eu salut această inițiative. Trebuie învățat mai multe despre tehnologiile de reciclare, dar nu putem învăța în această privință dacă nu știm componența materialelor de proveniență și ECA are experiența de a face față acestor provocări. Succesul însă depinde și de susținerea din partea instituțiilor europene, precum Parlamentul European și alocările bugetare corespunzătoare. În fine, în calitate de reprezentant al dumneavoastră, aș dori să vă încurajez să nu ezitați să mă contactați dacă aveți întrebări în ceea ce privește siguranța produselor chimice și voi încerca să vă răspund conform cunoștințelor mele și să vă direcționez spre sursele relevante de informație. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș dori să întreb și comisia, domnul Fiule, dacă dorește să intervină. Nu? Mulțumesc că mi-ați acordat cuvântul. Doamna Hansen a tras atenția asupra chestiunilor principale. Eu vreau să mă refer la sarcinile suplimentare păi, și să vă spun că colaborăm foarte strâns cu ECA pentru a ne asigura că și cu aceste sarcini suplimentare agenția rămâne operațională. Asta o facem prin intermediul serviciilor operaționale a Comisiei, dar și cu serviciile bugetare ale Comisiei. În ceea ce privește celelalte aspecte menționate, înregistrarea de conformitate, acest lucru a fost deja identificat ca o problemă în revizuirea RICI pe care am adoptat-o și prezentat-o și Parlamentului în primăvara acestui an. În momentul de față implementăm acțiunile nu doar în ceea ce privește înregistrarea și evaluarea, dar și toate celelalte, asta împreună cu ECA, dar cu statele membre și cu eh, experții ceea ce s-a eh, spus în ceea ce privește BSF este mm, mm, o chestiune îngrijorătoare și va trebui să mergem mai departe, chiar și mai departe decât cele identificate în revizuirea RIGI. Mulțumesc! Iată câteva observații și, și întrebări interesante, drept pentru care aș dori să dau din nou cuvântul directorului, directorului executiv al ECA, domnului Hansen, pentru a reacționa la aceste întrebări. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Voi încerca într-adevăr să ofer câteva răspunsuri și aș dori să vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Și îmi cer scuze dacă observațiile mele introductive nu au punctat toate chestiunile pe care trebuie să le abordăm. Am ales în locul unei lungi liste să fac trimitere la raportul comisiei unde figurează o listă lungă de probleme pe care trebuie să le abordăm și trebuie să spun că sunt angajată în a le aborda pe toate. Și dacă încep cu chestiunea pe conformitate, aș dori să fac câteva uh, observații preliminare, după aceea urmând o secvențiere logică. Însă, preliminar, trebuie să spun că da, ECA va face mai multe eforturi. Consider că asta este dat- datoria mea să accelerăm uh, această activitate a agenției, așa cum a făcut-o și predecesorul meu și o vom face. Rezultatele studiului BFR ne îngrijorează, confirmă anumite informații pe care le-am colectat la nivel intern și suntem preocupați. Și nu ne ascundem, nu. De aceea printre altele, sunt aici și am să vă răspund direct și dacă nu o voi face, vă rog să reveniți. Nu vreau să mă ascund. Haideți să încep cu câteva <clears throat> informații contextuale în ceea ce privește înregistrarea. Am să mă refer la baza de date, am să mă refer puțin la înregistrare și biocide, după care mă voi referi și la chestiunea memorandumului de înțelegere cu industria, funcțiunea acestuia în cadrul activității noastre de conformitate și pe urmă vom putea discuta dacă răspunsul meu este suficient sau nu. În cadrul REACH, și aici spun intenționat uh, noi și nu la nivel instituțional, uh, ci eh, spun noi pentru că la momentul respectiv mă aflam la comisie când s-a structurat acel regulament. Deci, la elaborare am avut de ales între mai multe modele. Modelul existent, în care 99% din substanțele chimice de pe piață puteau fi folosite așa cum își dorea industria, fără cadru de reglementări. Cealaltă extremă ar fi fost un sistem de autorizare unde industria ar fi trebuit să înainteze un dosar de verificat de către autoritate, după care s-ar fi permis accesul pe piață. verificarea ar trebui să verifice conformitatea dosarului cu cerințele și abia după acele verificări ar fi existat accesul pe piață. Acum cifrele pe care vi le voi arăta în ceea ce privește înregistrările, peste 20.000 de substanțe, vă arată că Sistemul de autorizare, unde am fi verificat conformitatea dinainte, pentru 20.000 de substanțe înainte de accesul pe piață, ar fi presupus fie mult mai mulți ani decât în momentul de față pentru a le parcurge. Ca exemplu, pentru biocide am uh, <clears throat> reușit să facem acest lucru pentru 30 de substanțe pe an și avem peste 20.000 de realizat. Deci decizia atunci din partea decidenților politici a fost aceea că un sistem de autorizare nu va funcționa. Deci vom proceda la un sistem hibrid. Și acesta presupunea ca industria să prezinte dosarele care trebuie să fie complete, iar agenția să verifice conformitatea ex post. Și asta este ceea ce facem acum. Verificăm ex post conformitatea și aici, într-adevăr, și nu mă ascund și sunt de acord, uh, sunt preocupat de constatări. Însă sistemul a fost astfel înconceput încât companiile să poată rămâne pe piață. Acestea nu sunt ilegale pe piață. Sistemul a fost creat în ideea că majoritatea acestor dosare sunt complete, dar o mare parte nu sunt. Dar am să intru în aceste detalii mai târziu. Mai întâi câteva cifre. Avem peste 20.000 de substanțe acum pe piața UE care au intrat în sistemul uh, REACH. Toate au înaintat uh, sisteme complete de înregistrare și este vorba aici de, de o documentare a modului în care Industria însă își reglementează produsele chimice, iar acum ne revine nouă misiunea de a evalua aceste dosare de înregistrare și să vedem dacă le reglementează corect sau nu și dacă există mm, domenii în care trebuie să intervenim. Și așa cum spunea și reprezentantul Parlamentului în Consiliul de Administrație, anul acesta a fost termenul de depunere a tuturor acestor documente. Avem standarde care să asigură o mai bună protecție decât în trecut, unde nu exista niciun fel de sistem, însă tot nu am ajuns acolo unde vrem să fim. Acum, dacă mă uit la bazele de date, una dintre competențele pe care le avem cei pe care le-am stabilit uh, de la bun început și aici uh, sunt recunoscător uh, staffului și Consiliului ECA, dar și predecesorului meu, de a investi foarte mult în IT, în informatică, astfel încât să putem procesa datele și să le um, punem și pe internet pentru consultări publice sau pentru informări publice într-o manieră rapidă, fără prea multe intervenții manuale. Și datorită acestei competențe, am, um, ni s-a dat însărcinarea să elaborăm o serie întreagă de baze de date, de exemplu cea cu <clears throat> substanțe otrăvitoare uh, sau liniile de apel, de urgență uh, disponibile 24 de ore de 24, unde am asistat statele membre în acest sens atunci când se întâmplă incidente De asemenea, baza de date care uh, urmărește compoziția materialelor pentru cei care le reciclează. Dar îi ajută și pe cei care produc acele produse care să fie în măsură să își conceapă pe viitor produsele astfel încât să poată fi mai bine reciclate. Deci atât la nivel de downstream cât și la nivel de upstream. Aici este domeniul unde avem discuții cu Comisia pentru a asigura resurse corespunzătoare. Din păcate, un amendament care s-a aflat în Comisia dumneavoastră și și în plenară, care ne-ar fi ajutat cu resurse bugetare suplimentare pentru această activitate, nu a fost adoptat în plenară, de aceea ne luptăm uh, în momentul de față pentru a um, putea finanța această sarcină. Însă, așa cum spune și reprezentantul Comisiei, lucrăm pentru găsirea unei soluții. Și, practic, în elaborarea diferitelor baze de date, ce facem? Creăm sinergii astfel încât putem reutiliza module, să reutilizăm infrastructura și uh, uh, resurse semnificative de cunoștințe și uh, resurse IT până la urmă. Acum, dacă mă refer la transparență și, și la chestiunea biocidelor în același timp, datorită infrastructurii noastre informatice, suntem în măsură, cu puține intervenții manuale, avem uh, două persoane cu normă întreagă pentru punerea pe internet a miilor de dosare în fiecare an, datorită uh, infrastructurii IT. Deci am cheltuit niște bani în acest sens, dar avem puțin personal care se ocupă acum de acest lucru. Și uh, disponibile sunt 99% din informațiile pe care le primim. Industria trebuie să înainteze solicitări de confidențialitate pe informații și să plătească în acest sens și le analizăm aceste solicitări de confidențialitate și acolo unde nu suntem de acord, nu acceptăm și publicăm informațiile și doar câteva procente a dosarelor au astfel de solicitări de confidențialitate. Sunt foarte puține astfel de solicitări până la urmă din partea industriei și, prin urmare, majoritatea informațiilor pe care le deținem merg pe internet. Și, prin urmare, dacă există un dosar cu date neconforme, este vizibil pentru toată lumea consultând uh, pagina noastră de internet, unde se vede clar și uh, cine este compania Nu spunem doar că dosarul este neconform, nu cred că asta este uh, doar rolul nostru, ci oferim aceste informații pentru ca toată lumea să poată să le acceseze. În ceea ce privește biocidele, Aici, da, avem prezență din partea industriei, dar avem prezență și de partea altor părți interesate. Deci nu doar industria este prezentă, ci invităm și ONG-uri în domeniul mediului, din partea consumatorilor și altor factori interesați. Și aici urmăm uh, orientările Comisiei pentru grupuri de experți pentru a asigura un echilibru al um, părerilor uh, de experți înainte a lua o decizie. Respectăm însă ideea unor uh, discuții bazate strict pe chestiuni științifice. Deci dacă se vine cu mesaje politice, acestea sunt oprite în mijlocul discuțiilor. Prezența industriei, de exemplu, la biocide, um constă în felul următor. Deci solicitările se fac din partea industriei și uneori aceste cereri nu sunt clare, aceste solicitări nu sunt clare, deci noi le cerem detalii. Deci și o facem printr-o procedură în scris pentru a obține informații. Însă asta nu se face în spatele ușor închise cu industria, ci în mod deschis, cu toate părțile implicate și cu experții din statele membre, bineînțeles. Acum, dacă e să mă refer la studiul uh, BFR din Germania și conformitatea, doar câteva cifre. Am făcut deja aceste demersuri, nu o fac asta cumva ca o intervenție defensivă. Facem verificări de conformitate și am făcut destul de multe astfel de evaluări, însă aveți dreptate, nu e suficient cât am făcut, însă am analizat 700 de substanțe până acum – și pentru acele 700 de substanțe am analizat toate informațiile relevante pentru identificarea substanței ca fiind substanță um, cu risc ridicat. Deci 700 am analizat. Din acele 700, două treimi uh, sunt substanțe pentru care avem nevoie de informații ulterioare. Deci informațiile date de industrie, din punctul de vedere, nu sunt în conformitate cu regulamentul RIC, Deci le solicităm Uh, să facă testele și să devină conforme. Deci două treimi vorba. Însă, noi nu facem o selectare întâmplătoare a substanțelor, ci alegem acele substanțe unde există o probabilitate mai mare de neconformitate. Deci cu instrumentul nostru uh, IT putem găsi dosarele cu o rată de rușire destul de mare, deci substanțe cu o probabilitate de conformitate mare. Și pe lângă asta ne uităm și la ce substanțe uh, prezintă un, valo, un volum mare, deci la care expunerea e mai ridicată. Să vă spun că din aceste substanțe la două treimi avem nevoie de date suplimentare, însă respectăm regulamentul RICI, care nu e un sistem de autorizare din cauza problemelor pe care le-am explicat. Nu put, n-am putut construi un sistem de autorizare pentru asta ar fi mult mai mult nevoie de mult mai multă muncă. Deci noi, practic, aici încercăm să recuperăm uh, terenul. Acum, cifrele, acum. Da, sunt îngrijorat, personalul e îngrijorat. Acum ne finalizăm programul de lucru pentru 2019, care va fi discutat și trebuie adoptat la reuniunea Consiliului Director din decembrie și problema conformității e clar prioritară. A fost identificată ca atare, a spus și reprezentantul Comisiei și în uh, revizuirea Comisiei, deci am ținut cont de asta în pregătirile pentru programul pe 2019. E o prioritate înaltă. Ce înseamnă asta? Vrem să facem mai multe eforturi pentru asta, deci să prioritizăm mai multe resurse pentru asta și pe de altă parte, de ani de zile deja, pot să vă spun, din experiența mea personală și în ultimele 10 luni, am uh, analizat modul în care putem uh, avea un proces decizional mai rapid. Să avem o supraveghere juridică și științifică la nivelul potrivit. Deci încercăm să facem mai mult cu aceleași resurse. Însă am avea nevoie pentru mai multe resurse ca să facem mai multe. De asemenea, vă spun că cu un uh, angajat putem face 5 dosare de conformitate pe un an, deci pe persoană. Deci până la urmă reprezint agenția, suntem aici în slujba dumneavoastră și putem face calculele împreună. Dacă vreți să calculăm, uh, să evaluăm toate produsele chimice cu, volume, uh, cu volum ridicat, vă pot spune exact în cât timp uh, vom face asta cu resursele actuale. Da, e clar că eu mă aștept la câștiguri în ceea ce privește eficiența, da, personalul e din ce în ce mai competent, are din ce în ce mai multă experiență, pot face mai mult, da, v-aș putea spune când vom termina, să-mi spuneți dumneavoastră când vreți dumneavoastră să terminați, dar eu vă spun cu resursele pe care le am cât timp ne va lua. Dar oricum, pagina asta, de, a, pagina asta 4 nu e suficientă ca să vă dau toate informațiile. Pot veni aici cu tabele în Excel, cu toate cifrele dacă doriți. Însă ceea ce vreau să spun e că e o prioritate pentru noi, majoră, suntem aici, deci pentru a fi în slujba dumneavoastră și a cetățenilor, pentru noi asta e clar o sursă de îngrijorare și e o prioritate majoră pentru 2019. Acum, memorandul de înțelegere pe care îl avem cu SEMIC și cu Eurometro. industria metal și neferoasă, Asociația Industriei și pe care avem și Concordo, industria petrolieră onshore. Acest memorandum de înțelegere nu înlocuiește ceea ce facem noi cu privire la uh, conformitate. Ceea ce facem cu ei e că, în primul rând, în anumite domenii există probleme științifice foarte complexe. La de exemplu, pe partea legată petroleum, acolo sunt uh, sute de combinații posibile și industria a evaluat riscurile, a testat aceste substanțe chimice de ani de zile și am discutat cu ei pentru a vedea cum putem hotărâ noi, nu neapărat cu ei, ce anume vrem să facem. Ceea ce facem de asemenea la aceste discuții, în mod asemănător, că atunci când ne așezăm la discuții cu solicitanți înainte ca aceștia să facă cerile, să le explicăm din experiența noastră ce pot face cu uh, derogările lor și ce nu. Da, e doar o intervenție prealabilă, deci vrem să îi asistăm pentru a, ca ei ulterior să vină cu un dosar mai bun. Deci asta e vorba de eforturile de, legate de conformitate și deci vrem să o facem astfel mai bine decât să ajungem la o procedură formală în care să cerem explicații și să ajungem până la urmă la concluzia că totul era conform. Deci e o cale de a câștiga timp, însă nu e ceva ce să facem paralel, ci ceva care începe mult înainte de acțiunea de reglementare. Sper că am reușit să-mi explic ambele surse de îngrijorare. Eu sunt gata să fac eforturi mai multe și nu mă ascund, să știți. Dacă cumva nu am răspuns la ceva, sunt oricât dispus să vin cu detalii și mai specifice. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim pentru această reacție detaliată și onestă la întrebările și observațiile făcute. E clar că există multe elemente care trebuie clarificate ulterior. Poate că unele lucruri pot fi clarificate direct aici, însă vă rog totuși să mm, nu reacționați prea pe larg. Această discuție oricum va putea continua și în afara uh, cadrului acestei reuniuni. Însă acum îi voi da cuvântul întâi doamnei Eichhut, după care doamnei Rivasi care vor adresa întrebări și după care domnul Hansen va răspunde. Domnul Ecot. Mulțumesc. Voi fi subțin. Vă mulțumesc, domnule Hansen. Chiar aceasta e discuția pe care cred că trebuie să o avem, deoarece e îngrijorător ce se întâmplă. Eu aș vrea un follow-up la cifrele pe care ni le-ați dat. Până la urmă, ați spus că ați făcut verificări de conformitate la 700 de substanțe ceea ce nu e 5%, aproape 5% să zicem așa, însă spuneați că două treimi nu sunt conforme și știu că vorbim despre autorizare doar când discutăm despre substanțe cu risc uh, sporit, însă înainte de asta există deci solicitările, cererile ca dosarele să fie conforme, altfel n-ar fi comercializate produsele. Deci dacă două, trei nu sunt conforme, întrebarea mea simplă e ce intenționați să faceți la anul cu acele dosare care nu sunt conforme, cât la sută din ele vor fi conforme și ce veți face peste încă un an cu acele dosare care nici atunci nu vor fi conforme. Doamna Rivazi. Mulțumesc. E drept că s-au ales modelele. Să avem o înregistrare a tuturor dosoarelor care sunt autorizate ca în cazul medicamentelor, acolo sau autorizare de comercializare. Dumneavoastră ne spuneți că s-a acumulat o mare întârziere. Ok, accept asta, legat de toate întârzierile la substanțele chimice. Însă s-ar fi putut spune că începând cu data X, orice fabricant care introduce o substanță chimică, am trecut de la 1000 de tone la 8000 de tone, din unde crește volumul, trebuie să se înregistreze și să obțină autorizație. Dacă nu, ce garanție avem noi ca cetățeni europeni? S-ar putea să fim expuși la substanțe chimice toxice. Prin procedura actuală, nu putem oferi o garanție de protecție oamenilor. Dumneavoastră spuneți că nu am avea timpul să o facem și am împiedicat comercializarea substanțelor, însă în momentul de față cu toții suntem contaminați de substanțele chimice și chiar avem o criză sanitară. Deci mi-ar fi plăcut ca dumneavoastră să spuneți de acum încolo obligatoriu să existe această autorizație pentru substanțele chimice. Și încă un lucru, interdicția. Constatați de pildă că un dosar nu e conform dacă cei care fac declarațiile nu respectă RICI, autoritățile naționale sunt cele care trebuie să ia măsurile de execuție. Deci asta înseamnă că dacă asta e ca spuneți, dosarul cu tare nu e complet, statul respectiv trebuie să spună în substanța respectivă. Puteți să ne dați precizări în legătură cu acest aspect? Mulțumim foarte mult. Și domnul Pieha a indicat că vrea să intervină, aveți cuvântul, după care revenim la domnul Hansen. Mulțumesc foarte mult! Îi mulțumesc domnului director pentru că a venit să discute cu atâta sinceritate fără să încerce să ne prezinte lucrurile printr-o prismă uh, mai roz. Da, dumnealui ne-a părtășit și îngrijorările are deci, din punct de vedere financiar pentru a-și duce la bun sfârșit sarcina. Pentru mine cel mai important uh, e să avem o credibilitate acestei agenții. Avem regulamentul RIS și credibilitatea, credeți-mă, e lucru cel mai important. Eu nu reprezint aici nici experți, nici industria, ci pe cetățeni care au votat pentru noi și cetățenii se îngrijorează. Dacă nu s-ar îngrijora, nici n-am mai discutat noi despre pesticide sau despre stocarea deșeurilor. Și aș mai vrea o ultimă întrebare. Domnule director, ați putea să ne dați detalii în legătură cu un element foarte important pentru multe state membre. Din păcate vorbesc despre și despre țara mea. E vorba de stocarea otrăvurilor. Vreau să știu eu dacă ECA are un plan în legătură cu stocarea acestor biocide, acestor otrăvuri. Valorificarea lor, reciclarea lor, trebuie avut în vedere. N-ai cum să te debarasezi pur și simplu exportându-le în exterior. Asta n-ar soluționa problema. Mulțumesc și mult succes în misiunea dumneavoastră, domnule director. Mulțumesc foarte mult. Acum îi dăm cuvântul domnului Hansen pentru concluzii și răspunsuri. Mulțumesc foarte mult! Am să încep cu ultima intervenție și vreau să vă mulțumesc pentru încrederea pe care o aveți în noi în ceea ce privește imaginea globală legată de gestiunea deșeurilor. Aș spune că UE este un adevărat lider la nivel mondial pentru a influența munca la nivel internațional pentru substanțe chimice și deșeuri. Și ajung aici la comentariul pe care l-ați făcut și sunt absolut de acord. Acesta este punctul de plecare pe care să clădim credibilitatea și încrederea față de noi și să avem o adevărată agendă de succes la nivel internațional. Credibilitatea, încrederea reprezintă obiectivul principal al muncii noastre și asta în două feluri. În primul rând, dacă nu suntem de încredere și nu suntem credibili pentru cetățenii europeni, atunci e clar că nu facem munca așa cum trebuie. Este deci un indicator al muncii noastre. Pe de altă parte, dacă reușim să facem asta, atunci îi protejăm pe cetățeni, pentru că ochiul cetățeanului este critic uh, față de noi și îl putem mulțumi doar dacă ne facem munca așa cum trebuie. Și acesta este obiectivul principal al nostru, ca toată lumea să fie mulțumită. Ceea ce percep eu în munca de la agenție și rolul meu este că avem două elemente extrem de importante pentru a atinge această credibilitate și, prin urmare, pentru a atinge încrederea pe care ne dorim pentru cetățeni. În primul rând, trebuie să-i convingem cetățenii trebuie să vadă că noi câștigăm din punctul de vedere al eficienței, deci că banii cheltuiți pe noi sunt bine cheltuiți. Pe de altă parte, e nevoie de coerență și tocmai Asta a fost un aspect important în spatele dezbaterii asupra glifosatului, problema incoerenței și a nesiguranței generate. Dar aș mai putea menționa și alte exemple, dacă am avea timp, dar nu-l avem, deci mă opresc aici. Și au existat astfel de incongruențe din motive de înțeles, dar greu de explicat. Și cred că pentru a obține această încredere, pentru a fi credibili, trebuie tocmai să revenim la primul apel pe care îl făceam, sinergie și coerență. Și cred că ECA are posibilitatea și competențele să lucreze pentru aceste sinergii, pentru coerență, preluând mai multe sarcini din achiul asupra substanțelor chimice. Și asta ar face bine imaginii noastre din punctul de vedere al deșeurilor, eu vin din domeniul chimiei, am lucrat în chimie timp de 30 de ani, așa cum am spus-o în urmă cu un an la audiere. Deci, pentru mine, când mă uit în jur, camera asta, văd numai substanțe chimice, cu excepția câtorva elemente organice. De aceea, pentru mine, și politica de deșeuri, politica climei, Uh, este unul și același lucru cu politica în domeniul substanțelor chimice. Când mă uit la un material, pentru mine uh, acesta e făcut din multe substanțe chimice, în timp ce pentru un om obișnuit uh, e doar un lucru. Și e clar că politicile în domeniul chimiei sunt importante și viitorul este o integrare a tuturor, tuturor acestor politici ceea ce facem în legătură cu uh, substanțele otrăvitoare. Aceasta nu ține neapărat de domeniul nostru. Există și problema stocării uh, substanțelor uh, obsolete. Aceasta ține de legislația pentru deșeuri, dar e nevoie și de cunoștințe din punctul de vedere al chimiei. E o chestiune importantă, mai ales ce se întâmplă cu aceste substanțe obsolete, sub, substanțe farmaceutice, uh, Uh, pesticide și așa mai departe. Deci aici cunoștințele, know-how-ul ar fi important. Dacă trecem la cifre, e adevărat că dorim să creștem aceste cifre. Nu pot să vă spun acum și poate că o veți lua drept o scuză, uh, dar vă rog să spuneți uh, peste 12 luni ce se va întâmpla, pentru că abia de 10 luni sunt pe acest post, uh, am lucrat, uh, planul nostru de dezvoltare trebuie să fie elaborat până în decembrie și abia la momentul acela vom putea spune cu precizie ce facem. Ceea ce încerc să fac eu și echipa mea de la ECA este să încercăm substanțele chimice cele mai să le găsim aceste substanțe chimice care sunt cele mai importante din punctul de vedere al respectării normelor. Și în unele cazuri e mai importantă o substanță decât alta și mi-aș dori ca staful de la ECA să nu fie descurajat în a aborda cazuri complexe și să preia doar cazurile mai ușoare, doar ca să iasă bine cifrele în statistici. Bineînțeles că vreau să fac mult, să facem multă muncă, dar trebuie să găsim un echilibru între acestea două, un echilibru pe care trebuie să-l găsesc eu alături cu staful meu și peste 12 luni puteți să mă întrebați ce am făcut sau cum am făcut mai mult decât înainte din punctul de vedere al uh, respectării regulilor și aveți un angajament din partea mea că o voi face. Vom face mai mult și eforturile noastre vor spori pe această temă a respectării normelor. Și, uh, așa cum ați spus, uh, problema cu numărul dosarelor este una dificilă. Deocamdată avem 200 de dosare anuale și ne îndreptăm către 200 de substanțe, practic, pe care le analizăm anual. Ceea ce îmi doresc eu este să accelerăm aceste eforturi, dar pot să vă spun că dacă găsim 200 uh, de substanțe, practic, care acoperă 30% din ce există pe piață, e mai bine decât mult mai multe substanțe care acoperă doar 5% din ce e pe piață. Deci și aici voi fi foarte atent și la anul voi spune cum am reușit să facem acest lucru și cum am îmbunătățit procesul actual. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, pentru acest dialog deschis și sincer cu noi, pe care sunt convins că îl vom continua și pe viitor, așa cum am făcut-o astăzi. Următoarele ședințe ale comisiei noastre vom avea următoarea ședință pe 12 noiembrie, deci luna viitoare, și după aceea pe 19 și 20 noiembrie, lunea și marțea peste două săptămâni. Și cu aceasta am ajuns la sfârșitul ședinței noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru participarea activă la dezbatere. Ședința se încheie. Mulțumesc! Sorry. yeah. It was the issue of enforcement. I forgot to answer that. Yeah, but, um, well, I...